All right, uh, ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Vom începe ședința chiar acum. Și aș vrea, în primul rând, să vă spun ce se întâmplă. Belgia sau Parlamentul se pare că au inventat un nou fel de saună, așa că vă rog uh, profitați de ea. Știm în Finlanda cum să ne descurcăm la saună. Temperaturile sunt chiar mai ridicate decât aici. Dar după uh, sauna avem un lac în apropiere în care să ne scăldăm. Asta o face să fie un pic mai relaxant decât aici. Vreau să vă atrag atenția. Primul lucru astăzi, pentru că am ocazia să uh, conduc lucrările plenarei de astăzi, în afara, chiar la ieșirea din sală, aveți o broșură uh, pe tema Finlandei cu ocazia președinției finlandeze, așa că uh, sper să vă uitați pe ea și să puteți participa în următoarele șase luni de președinție. Punctul 1 pe ordinea de zi, adoptarea acesteia, toată lumea este de acord, Ordinea de zi se adoptă. Vă mulțumesc. Adoptarea procesului verbal celei de 134 patra sesiuni plenare până pe 11 aprilie. Toată lumea este de acord cu acest proces verbal. Se pare că nu sunt obiecții. Mulțumesc. Se adoptă acest proces verbal. Și acum o declarație din partea președintelui câteva puncte de informare în legătură cu activitățile de astăzi și uh, în viitorul apropiat. În primul rând, uh, numirea raportorului general înaintea începerii ședinței plenare, în conformitate cu regula 43 din regulamentul de procedură, adunarea parlamentară trebuie să ia o decizie în legătură cu trei propuneri de raportor general. Două dintre ele au de-a face cu președinția finlandeză a Consiliului și anume domnul Andreas Ripfroi să fie numit ca raportor general pentru avizul uh, Smart Cities, tranziția spre neutralitate inteligentă, cum să uh, implementezi în viața de zi cu zi obiectivele de dezvoltare durabilă, Avizul va fi uh, dezbătut în plenara din octombrie anul acesta. De asemenea, doamna Ana Karielainen, raportor general pentru un aviz uh, pe tema Europa Digitală pentru Toți, soluții inclusive la fața locului și acest aviz va fi prezentat direct plenarei pe 7 până pe 9 octombrie. A treia numire Darius Andricevski din Lituania, în calitate de raportor general pentru avizul pentru autoritățile locale și regionale care să modeleze viitorul parteneriatului estic și aceasta este prevăzută pentru plenarea din 4-5 decembrie. Vreau să vă întreb dacă sunteți de acord cu aceste numiri. Se pare că da, atunci se adoptă și se constată numirea acestor raportări. Avem și ceremonia pentru a 25-a aniversare a COR și a Congresului, Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, care a fost creat și el în urmă cu 25 de ani. Cele două lucrează împreună în vederea autoguvernării și a creșterii democrației regionale vom avea o ceremonie specială aniversară în cadrul acestei plenare, iar președintele, domnul Karl-Heinz Lambers, din partea COR și domnul Andreas Knabe, din partea Congresului, mâine dimineață la 11.45 dimineața vor face o declarație cu această ocazie. Aniversarea va continua cu conferința pe tema democrației locale și regionale în Europa, după masa în clădirea Jacques Delors, sala 52, ședința va începe la orele 14 și va dura 3 ore. Avem și uh, ceremonia de decernare a premiului pentru antreprenoriatul regional, și ultimul punct pe ordinea de zi, avem această decernare premiului către trei regiuni și reprezentanții acestora sunt uh, bineveniți aici la plenarea noastră. Este a 10-a aniversare acestui premiu, care a început în 2011 și prin care se premiază regiuni europene care au strategii antreprenoriale speciale, ținând cont și de Small Business Act uh, pentru Europa la nivel local și regional. La sfârșitul plenarei, alături de uh, delegații, sunteți invitați la un cocktail și o poză, o expoziție cu poze aici la Parlamentul European. Este vorba de un proiect care a fost elaborat de un grup de stagiari de la COR pe o durată de 5 luni de zile. Mulțumesc tuturor stagiarilor pentru angajamentul lor și pentru munca deosebită pe care au făcut-o pentru noi și pentru Europa. De asemenea, avem o altă informație, câștigătorii pentru concursul liceelor în Europa. Această aceasta a fost organizată de grupul politic uh, Alianța Europeană și vreau să-i felicit aici pe studenți și pe profesorii care îi însoțesc. Uh, este o vizită cu totul deosebită pe care o fac astăzi aici la Bruxelles. În ceea ce privește împărțirea uh, competențelor, pot să vă spun astăzi care sunt ultimele informații pe această temă. Acest instrument unic oferă o viziune globală asupra descentralizării fiscale în statele membre, asupra țărilor uh, de extindere și de vecinătate, sistemul multiguvernanță, sistemul uh, de subsidiaritate și pentru toate acestea, pentru toate statele membre, se pot compara ultimele informații disponibile online în conformitate cu competențele care sunt alocate la diverse niveluri de guvernanță. Această chestiune a fost și ea dezbătută ieri la întâlnirea biroului. Mai multe informații puteți găsi chiar la intrarea în sală și veți putea afla mai multe despre acest instrument și uh, despre uh, întreg proiectul. În ceea ce privește tendințe globale 2030, aici v-aș atrage atenția asupra acestui flyer uh, Tendințe Globale 2030 și acest proiect ESPAS, sistemul de analiză politică. Acestea le veți găsi în dosarul prezent în fața dumneavoastră și pe internet găsiți și această broșură care este disponibilă în format digital și unde puteți vedea care sunt rezultatele acestei activități. Toate aceste informații sunt disponibile la intrarea în sală și se uh, dezbate practic uh, care sunt uh, provocările de viitor și cum uh, putem interveni pentru a avea o influență mai mare asupra viitorului. Vreau să mulțumesc și colegului nostru, domnul Victor Siegel, sper că a sosit deja, că este în sală, pentru că dânsul este Uh, președintele unui parlament regional din Austria. Dânsul a fost uh, membru timp de 50 de ani aici la COR și astăzi va fi ultima ședință plenară la care dânsul va participa. Vreau să mulțumesc pentru participare și pentru faptul că ne-ați vizitat la Helsinki în urma cu câteva săptămâni. Am avut ocazia să discutăm cu uh, delegația din Parlamentul Regional din Austria. Am avut mai multe vizite în diverse locuri Am vizitat și departamentul care se ocupă de uh, viitorul Europei la Universitatea din Helsinki. Mulțumim pentru tot ce ați făcut pentru Europa. În sfârșit pot să vă informez că președintele grupului ALDE dorește să ne informeze în legătură cu schimbarea numelui acestui grup politic care a fost uh, numit acum Renew Europe, Renoim Europa, în urma deciziei luate de Parlamentul European, o decizie care are efecte imediate, așa că cer secretarului general să țină cont de acest lucru în toate documentele pe care le redactăm. Toate acestea au fost informații din partea președintelui Așa că putem trece acum mai departe și o facem tocmai la timp. Trecem la adoptarea avizelor și vom începe cu primul aviz, avizul lui Danis Turlais. V-aș ruga să veniți aici la prezidiu. Din câte am fost informat, acum sunteți primarul orașului Riga, așa că vreau să vă felicit uh, și pentru tot ce ați făcut până acum. Avizul dumneavoastră se referă la strategiile macroregionale pentru regiunea Dunării, un cadru pentru promovarea clusterelor transnaționale. Știu din propria experiență Riga, Letonia, ca țară baltică, și-a adus contribuția în ceea ce privește strategia macroregională pentru Marea Baltică și are activități speciale la domeniul Interreg, de asemenea diverse strategii specifice în regiunea țărilor baltice, de asemenea universități care sunt implicate și și-au luat un angajament pentru a aduce contribuții importante în acest domeniu. Bun venit aici uh, și vă urez succes în noul dumneavoastră rol de primar al orașului Riga. Vă rog. Domnilor și domnilor, Astăzi dezbatem acest aviz pe tema strategiilor macroregionale pentru regiunea Dunării, de exemplu, un cadru pentru promovarea clusterelor transnaționale. Președinția română a cerut să ne exprimăm punctul de vedere din această perspectivă și aș vrea să fac referință la al doilea raport al Comisiei pentru implementarea strategiilor macroregionale. Vreau să mulțumesc președinției române a Consiliului pentru că a abordat această temă atât la nivelul COR cât și la alte instituții sau în foruri internaționale de discuție. Dragi colegi, ca și în etapele anterioare, una dintre prioritățile CFM-ului va fi încă o dată reducerea inegalităților. O prioritate care are legătură directă cu strategiile macroregionale, strategii ce au un potențial deosebit pentru a egaliza standardele de viață între uh, populații din regiuni uh, vecine într-un interval de timp uh, adecvat toate acestea utilizând în principal tratatele europene, respectiv tratatul de la Lisabona. Două concepte sunt esențiale pentru noi, în calitate de autorități locale și regionale, principiul subsidiarității și coeziunea. De asemenea, obiectivele esențiale din uh, strategia macroregională sunt definite de aceste două elemente. Am văzut în raportul Comisiei că obiectivele stabilite nu au fost încă atinse. Există o serie de probleme care au fost identificate și s-a atras atenția asupra acestora în raportul Comisiei, printre care nivelul de responsabilitate al guvernelor. Deși acest nivel de responsabilitate și de competență este uh, întărit prin toate strategiile macroregionale, vedem totuși că autoritățile locale și regionale, dacă sunt implicate mai mult, pot să-și aducă contribuția pentru implement la implementarea strategiilor macroregionale și la atingerea obiectivelor marcate. Potențialul nu poate fi utilizat la maxim dacă statele membre și autoritățile locale nu dispun însă de resursele financiare și umane necesare. De aceea trebuie să creștem în continuare sinergiile în acest domeniu. V-aș atrage atenția în special asupra concluziilor Consiliului din 31 mai în ceea ce privește implementarea acestor strategii macroregionale. Se cere statelor membre să întărească responsabilitatea și să ofere susținerea politică necesară, permițind în același timp implicarea actorilor locali interesați. Aș vrea să includ această sugestie și în avizul meu. Consiliul de asemenea cere actorilor locali să coopereze, să facă schimburi de bune practici prin rețele sau prin programe și să crească cooperarea între politici sau strategii în domenii prioritare, cum ar fi, de exemplu, clusterele sectoriale. Acestea reprezintă un instrument foarte bun pentru a promova dezvoltarea economică și pentru a permite o mai mare competitivitate. Ele își pot aduce contribuția la coeziunea teritorială, economică și socială în același timp. Trebuie să acordăm atenție și succeselor, succeselor realizate în ceea ce privește inovarea, în cadrul strategiilor macroregionale. DG-ul responsabil uh, cu piața internă, IMM-uri și toate celelalte competente ar trebui să lucreze împreună în acest domeniu. Este bine să se lucreze în armonie și cooperare pentru a asigura o bună cooperare între clastere și la nivel transfrontalier o soluție de succes ar putea fi găsită într-un fel de triunghi uh, magic, utilizând, de exemplu, cunoștințele universităților, autoritățile locale și regionale, care ar putea avea rolul de unificatori și uh, mediul de afaceri. Dragi colegi, majoritatea amendamentelor care au fost prezentate la acest aviz uh, consider că uh, reușesc să aducă o plusvaloare deosebită. Amendamentele de compromis vor acoperi majoritatea acestor amendamente și vreau să salut și delegația suedeză în ceea ce privește uh, amendamentele pe care le-a prezentat pe această temă și cooperarea interclastere uh, nu trebuie să fie izolată și delegației germane vreau să îi mulțumesc pentru amendamentele prezentate referitoare la noi strategii macroregionale și sunt de acord că lucrând pe această temă uh, n-ar trebui să obstaculizăm implementarea strategiilor deja existente. Mulțumesc și membrilor italieni pentru propunerile făcute și cred că ambele amendamente pot fi incluse într-un singur aliniat pentru că sunt complementare. Doamnelor și domnilor, Aș mai spune în încheiere că fiecare regiune a Europei este la fel de puternică și sigură pe cât este Europa în ansamblul său. Trebuie să ținem, lucru de să ținem cont de acest lucru atunci când propunem noi strategii, când venim cu o agendă politică și să implicăm autoritățile locale și regionale în uh, toate aceste puncte pentru că până la urmă totul depinde de noi și vă cer în încheiere să susțineți avizul meu alături de amendamentele prezentate. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule Turlais, și acum dăm cuvântul colegilor pentru dezbatere, în primul rând Iosef Peterle. Thank you for the uh, floor, Mr. Chairman. Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, domnule președinte. Am cerut să vorbesc pentru că, în primul rând, aș dori să-l felicit pe raportor. Cred că e un document foarte bun, poate pentru că s-au înlaturat două obstacole care fac ca astfel de strategii să fie influențate. E vorba de diferențele de administrație în diferitele state membre și e foarte bine că se subliniază aceste diferențe în document pentru că trebuie să depășim diferențele pe care le avem la capacitățile administrative. Acestea sunt menționate deci în documentul strategic. Altceva foarte important de menționat este că lipsa mijloacelor financiare sunt un mare obstacol și că trebuie să se creeze strategii de succes uh, ținând cont de acest lucru. Aș vrea să subliniez că nu trebuie să creăm structuri paralele și strategii paralele și aș dori de aceea să susțin amendamentul numărul 5 al domnului Florian Șeț, care spune că dacă există deja strategii la fața locului, nu trebuie să fie create altele ci să folosim strategiile care sunt deja implementate acolo, la fața locului. Oricum, felicitări încă o dată raportorul, este un document foarte bun. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum, Roberto Giamberti. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să cer raportorului care este poziția lui asupra amendamentului 3 din partea grupului meu, care propune un lucru de bun simț și anume ca între strategiile macroregionale să poate să existe convergențe la obiective și să existe colaborări. Aceasta ar întări, după părerea mea, strategiile și ar contribui la o îmbunătățire a coeziunii teritoriale între statele membre în Uniunea Europeană. Aș vrea să vă rog deci să evaluați cât de pozitiv poate fi acest uh, amendament care mie mi se pare unul de bun simț. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Acum, Rafaela Cataneu. Rafaele. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să mulțumesc uh, raportorului pentru elaborarea acestui aviz și uh, în calitate de raportor pe strategii macroregionale pe care uh, le-a asumat uh, în cadrul comitetului nostru al regiunilor. Vreau să vă dau de asemenea un aviz pozitiv asupra amendamentului 3, așa cum a făcut-o și președintele Ciamberti înainte. Pentru că în cadrul strategiei macroregionale elaborate de președinția italiană, care este coordonată și de regiunea Lombardia, am cerut ca strategiile macroregionale să fie introduse în mod explicit în cadrul juridic al politicii de coeziune pentru următoarul CFM 2021-2027. Dacă explicităm acest lucru în aviz și pentru celelalte strategii macroregionale, începând cu cea pentru Dunăre, eu zic că este un lucru care ar putea întări tot ceea ce vrem noi să subliniem. Aș dori ca raportarul deci să se arate pozitiv față de acest amendament și eu voi fi în favoarea lui, desigur. Mulțumesc! Bine. Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, așa că putem să trecem acum la vot. Haideți să începem cu amendamentul 1. Raportorul este pentru. Cine este pentru, vă rog? Mulțumesc. Împotriva. Se adoptă. Amendamentul 2 R și dacă este adoptat ca de următorul, vă rog cine este pentru, mulțumesc, împotrivă, Nimeni se adoptă, doi este caduc. Domnul raportor, da, vă rog. Mulțumesc. Doar în legătură cu amendamentul 3 vreau să spun ceva. S-au exprimat deja câțiva colegi despre el. Eu nu sunt împotriva opiniilor exprimate în amendamentul 3 mi se pare corect, într-adevăr, să se țină cont și la următoarele președinții de aceste puncte. Eu sunt împotriva acestui propuneri numai din cauza unui singur motiv. Noi pregătim o propunere la inițiativa președinției române și numai de aceea eu susțin acest amendament uh, eu nu susțin acest amendament, nu pentru că nu este logic sau că nu este acceptabil sau admisibil. Mulțumesc. Trebuie să votăm. Cine-i pentru amendamentul 3? Vă rog. Împotrivă. Unii sunt împotrivă, dar majoritatea e pentru, deci se adoptă. Mai departe, un uh, amendament al raportorului, 4R, dacă se adoptă cade 4 și 5, cad amândouă, domnul Vladislav Ortil dorește să ia cuvântul. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Aș dori să susțin amendamentul 4R ca amendament de compromis. Este important să subliniem uh, că uh, COR-ul este deschis pentru crearea unor noi macrostrategii, pentru că este un instrument foarte important pentru dezvoltarea regională, un instrument care s-a dovedit a fi pozitiv și care poate să, de, să promoveze dezvoltarea regională. În legătură cu acest amendament, este important să se spună și că strategia nu poate să îngreuneze funcționarea altor strategii deja existente o nouă strategie nu poate să ducă la suprapuneri, la paralelisme. Eu cred că în legătură cu folosirea fondurilor europene e vorba de o acțiune logică și eu subliniez că acest amendament 4 al raportorului trebuie să fie susținut. Mulțumesc! Bine, mulțumesc, spune președintele. Haideți să votăm atunci amendamentul de compromis 4R al raportorului. cine pentru? Mulțumesc, împotrivă. Nimeni. Se adoptă. 4 și 5 sunt caduci. Caduce. Și acum amendamentul 6. Raportorul e pentru. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Nimeni. Se adoptă. Amendamentul raportorului 7R. Dacă se adoptă, amendamentele 7 și 8 sunt caduce. Cine este pentru amendamentul raportorului? Mulțumesc. Împotrivă câțiva, dar majoritatea este pentru, se adoptă. Deci 7 și 8 sunt caduce. Amendamentul raportului 9R, dacă se adoptă 9 și 11 sunt caduce, cine sunt, este pentru raportor, pentru amendamentul acesta, împotrivă. Mulțumesc, nimeni se adoptă. Acum 9 și 11 sunt caduce. Amendamentul 10, cine este pentru? Mulțumesc împotrivă. Nimeni se adoptă. 11 e caduc. Deci 12. cine pentru acum? Vă rog să ridicați mâna. Mulțumesc împotrivă. Nimeni se adoptă. Și acum trebuie să votăm uh, avizul în întregimea sa, astfel amendat. Cine-i pentru? Împotrivă. Nimeni. Abțineri? Nimeni. Deci, se adoptă în unanimitate. Felicitări, domnule raportor. Thank you. All right, uh, we move to the next. Mulțumesc. Trecem la următorul uh, proiect de aviz. E vorba de avizul domnului Christophe Rouillon, pe care îl rog să vină aici la prezidiu împreună cu expertul său și cu reprezentantul Econ. E vorba de către un proces decizional mai eficient și mai democratic în domeniul politicii fiscale a UE. Și aici avem câteva amendamente, în total 16 amendamente prin care o să trecem. Au fost înaintate aceste 16 amendamente de către colegi și vom vota pe acestea și pe câteva din ale raportorului. Christophe Ruyon, ai cuvântul, te rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dragi colegi, sunt conștient că proiectul de aviz pe care vi-l prezint astăzi este unul controversat din punct de vedere politic. Totuși, consider că acest aviz nu ia parte nici din punct de vedere al ideologiei politice și nici din punct de vedere al naționalității. Acest aviz este în linie cu opinia politică, pentru că Eurobarometru arată că 75% din europeni consideră că Uniunea Europeană ar trebui să acționeze mai puternic în ceea ce privește lupta împotriva fraudei fiscale. Acest aviz merge mână-mână și cu mișcarea cetățenilor de luptă împotriva schimbărilor climatice și uh, de luptă pentru o fiscalitate europeană mai echitabilă. Acest aviz merge de asemenea în linie cu avizele marilor partide politice, fie că e vorba de PPE, PSE, Verzi sau Liberalii, în timpul campaniei electorale, pentru că în candidatul, candidatul cap de listă a Partidului Popular European German, a declarat că trebuie ca Uniunea Europeană să ofere mai multe opțiuni de decizie prin majoritatea de calificată și că, în fine, trebuie ca Google, Amazon, Facebook și Apple, așa numitele GAFA, să fie impozitate corect. Acest aviz uh, se aliniază și cu moștenirea președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care este de asemenea un reprezentant eminent al PP, pentru că el este cel care a prezentat propunerea inițială și a clasat una, ca una dintre priorități de, pentru viitor acest punct. A spus că este nevoie de o fiscalitate echitabilă și modernă, adaptată provocărilor economiei digitale, care asigură în același timp condiții de concurență uh, echitabile giganților din internet, platformelor de produse uh, online și întreprinderilor locale. Acest uh, aviz se aliniază și cu agenda strategică adoptată pe 21 iunie anul acesta de către șefii de stat și de guverne, pentru că ei au inclus o referire la necesitatea de a face progrese către o taxare europeană justă și eficace. Sper, dragi colegi, că cei care au înaintat amendamentele, mai precis colegul nostru uh, și prietenul meu Murphy, va, vor putea să se alinieze astăzi cu pozițiile leadership-ului PPE din partea instituțiilor europene, a Consiliului al, și că amendamentele acestea vor fi uh, acceptate. Permiteți-mi, vă rog, să închei cu câteva remarci în legătură cu patru teme. În primul rând, concurența, suveranitatea, apoi subsidiaritatea și serviciile publice. În legătură cu concurența. Da, concurența este indispensabilă pentru funcționarea unei economii sociale de piață. Nu suntem naivi, știm că toate colectivitățile locale recurg și ele la concurența fiscală. Însă această concurență trebuie să fie echitabilă și trebuie să fie uh, Uh, armonizată, cu cadrul economic armonizat în ceea ce privește regulile pieței interne, ajutoarele de stat sau guvernanța macroeconomică. Nu ar trebui ca fiscalitatea europeană să devină veriga slabă a integrării europene. În acest spațiu economic comun, mai ales în zona euro, nu mai putem să ne imaginăm o politică europeană care să fie o sumă de suveranități naționale trebuie să ne gândim la consecințele a ceea ce ne dorim. Pentru ca euro să reușească, trebuie să ne gândim din perspectiva unei suveranități economice partajate și, în același timp, o partajare a suveranităților. Și ca să vorbesc ca Roza Luxemburg, aș spune că suveranitatea fiscală a unora se oprește acolo unde începe suveranitatea altora. În legătură cu a treia temă, subsidiaritatea, vă amintesc că propunerea Comisiei nu vizează atribuirea unor noi competențe Uniunii Europene, ci Comisia nu, și nici nu propune interferența în politicile fiscale ale statelor. Este vorba de nu este vorba de fixarea unor taxe sau rate de impozitare directă. Deci, propunerea Comisiei este compatibilă complet cu principiul de subsidiaritate. Permiteți-mi, vă rog, în final eh, să mai apăr un principiu, principiul eh, impozitelor. Nu sunt populare niciodată, dar trebuie să subliniem că numai veniturile fiscale care sunt colectate eficient pot permite statelor și colectivităților locale și indirect Uniunii Europene să ofere servicii publice de calitate mai ales în domeniul educației, de sănătate uh, și de locuințe, care să fie abordabile, securitate, uh, luptă împotriva schimbărilor climatice, dar și finanțarea punerilor în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă. Pe scurt, atunci când veți vota uh, pe tema fiscalității, vă invit, dragi colegi, să vă gândiți mai puțin la interesele Amazon și Apple, care creează cam prea puține locuri de muncă în Europa și știu bine să se apere singuri și mai degrabă să vă gândiți la librar, la um, brutar, la um, măcelarul din colț care are nevoie de aceste reglementări. Serviciile publice au nevoie de ele și uh, investițiile publice la nivel local, regional sau european necesită o astfel de schimbare. Vă mulțumesc pentru atenție. Um, thank you. Vă mulțumesc foarte mult pentru această introducere. Nu dorește nimeni să ia cuvântul? Ba da, domnul Youngman. Da. Mi-e teamă, domnule președinte, că mai sunt din partea noastră câteva intervenții. Doamnelor și domnilor, în ciuda eforturilor noastre, grupul ECR nu poate să susține acest aviz din mai multe motive amendamentul 11, 14 și 15, dacă nu sunt adoptate, nu vom putea să votăm uh, pentru acest aviz. Noi considerăm că puterea unor măsuri de taxare la nivel european trebuie să fie legate strâns de taxarea nivelului național și că nu putem avea o singură abordare. Fiecare stat are condiții economice și legislație fiscală și uh, trebuie să se respecte o guvernanță economică națională. Noi nu suntem de acord că introducerea unei majorități uh, calificate la anumite aspecte de fiscalitate va duce neapărat la o mai bună legiferare. Din contră, eu cred că ar duce la abuzuri care nu ar mai respecta în niciun caz drepturile statelor membre de a-și aranja singuri politicile fiscale. Noi considerăm și că um, o concurență în domeniul fiscal poate să fie pozitivă pentru piețele unice dacă se pune presiune pe statele membre și pe autorități pentru a face o politică eficientă de impozitare și fiscalitate. Mulțumesc! Da, mulțumesc! Altcineva dorește să mai intervină? Dacă nu este cazul, eu zic să trecem la votul pe amendamentele pentru acest raport. A, ah, da. Dumneavoastră, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că pentru a face mai multă Europa, trebuie mai multă Europa, trebuie să vă spun că îmi pare foarte rău că sunt de părerea opusă față de colegii de la ECR. Tema aceasta face ca ieșirea din logica de unanimitate să însemne să mergem într-o direcție de mai multă Europa. Acest proiect de aviz dorește să se apropie de un proces decizional mai eficient și mai democratic în domeniul politicilor UE dacă ar trece amendamentele pe care le-a menționat ECR-ul ale sale, nu numai al domnului Murphy, eu, noi am merge în direcția inversă. Noi nu o să mergem pentru, ci împotriva raportului. Și deci, această plenară nu poate să acționeze împotriva voinței, așa cum a spus-o înainte și colegul meu, opiniei publice europene, așa cum a zis domnul raportor. Noi putem să punem limitele dar degeaba. Webul este, internetul este o piață globală și dacă avem o piață globală nu putem avea impozitări diferite. Trebuie să avem curajul să luăm în mâini, mâini această situație și să răspundem la cerințele pe care le-au uh, cerut cetățenii, la cerințele exprimate de ei și nu intereselor noastre personale. Poate să fie vorba de interesul unei țări, dar care nu corespunde a intereselor altora. Această instituție are credibilitate dacă face mai multă Europa. Instituția noastră este împreună cu Parlamentul, împreună cu Europa, de succes dacă reușește să intervină punctual asupra a unor chestiuni ca acestea, dacă interpretăm ce spune opinia publică din partea noastră, mai ales pentru că suntem administratori locali. Eu zic că aceasta este dovada, este, este datoria noastră, este obligativitatea noastră etică. Iată de ce nu putem să denaturăm principiul și substanța acestui aviz prin amendamentele pe care au propus colegii de la ECR. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule Milana? Da, o reacție? Doriți? Da, aș vrea să spun mai întâi că am lucrat încă de la ultima reuniune a comisiei pentru ca să încercăm să găsim compromisuri și pentru a încerca să clarificăm situația și o să mai repet încă o dată că nu se pune problema să modificăm uh, sau să cerem o modificare a regulilor actuale de repartizare a competențelor în cadrul Uniunii Europene. De aceea am acceptat cu drag amendamentele colegilor uh, noastre și, noștri și colegului Van Res. Am uh, spus că noi susținem poziția Comisiei Europene. Însă, noi ce ne dorim este să răspundem în fine la așteptarea europenilor care doresc să se cap- termine cu Far West-ul acesta, cu vestul sălbatic în domeniul fiscalității, pentru că dacă ești Amazon, stabilești regulile și stabilești condițiile de impozitare pe care să ți le aplice, practic, uh, fiscalitatea în general, dar nu se poate uh, face acest lucru având în vedere uh, opinia publică și având în vedere mesajul care vine din partea tuturor uh, europeni, um, europenilor care au fost uh, în campanie, decidenților. Trebuie să facem cumva ca să existe mai multe venituri la bugetele de stat și pentru a putea aduce mai multe și ca servicii publice pentru colectivitățile locale. Nu e vorba de o revoluție, e vorba de a face puțină ordine aici în treburile acestea pentru ca să poată să cotizeze corect, echitabil toți cei care fac profit pe teritoriul Uniunii Europene. Mulțumesc! Ok, thank you. Vă mulțumesc. Cred că acum putem trece la vot. O să începem cu primul amendament, uh, amendamentul 1 și 15, de fapt, că au același obiectiv și același conținut, deci le supunem la vot împreună. Cine este pentru amendamentele 1 și 15? Vă rog să votați. Cine este împotrivă? Cred că trebuie să verificăm printr-un vot electronic. Those in favor vote. S-a deschis votul. Okay, we close the vote. Închidem votul. Majoritatea a votat împotrivă, deci se resping. Urmează amendamentul raportorului 2R. Dacă este adoptat, amendamentele 2 și 3 sunt uh, caduce. Cine este pentru amendamentul 2 al raportorului? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Din nou un vot electronic. Okay, we close. Am închis votul. Majoritatea vota pentru, deci se adoptă amendamentul 2R. Deci amendamentele 2 și 3 sunt uh, caduce. Urmează amendamentul 4. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Vă rog să votați. Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Haideți să verificăm din nou printr-un vot electronic. Okay, we can close the vote. Cred că putem închide votul sau încă nu? Vă rog. Domnule președinte, aparatul de vot funcționează foarte, foarte lent. Da, haideți să mai încercăm o dată. A, supunem la vot amendamentul uh, 4. Doesn't work? Domnule președinte, mm, tot uh, afișează că trimite votul, dar nu se întâmplă nimic. O să trimitem un tehnician. Funcționează acum? Da, au votat mai mulți colegi ca înainte. Cred că a votat toată lumea acum și putem închide votul. Majoritatea a votat pentru, deci uh, se adoptă. Urmează acum amendamentul 5. Cine este pentru? Deschidem votul. Nu. Deci, cine este pentru? Vă rog să ridicați uh, mâna. Deci suntem la amendamentul 5. Cine este pentru amendamentul 5? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă. Da, majoritatea este împotrivă, deci se respinge. Amendamentul 6. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Cine este împotrivă? Haideți să verificăm printr-un vot electronic. have all now voted. A votat toată lumea? Încă nu. Mai așteptăm puțin. Now it's okay. Everyone has voted. Acum cred că a votat toată lumea și putem uh, închide votul. Majoritatea a votat împotrivă. Se respinge, drept urmare. Amendamentul raportorului acum 7R, dacă va fi adoptat, 7, 8 și 9 vor deveni caduce. Cine stă pentru amendamentul raportorului 7R? Împotrivă. Majoritatea a votat pentru, se adoptă. 7, 8 și 9 au devenit caduce atunci. Urmează amendamentul 10. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Mulțumesc. Cine este împotrivă? Majoritatea a votat pentru. Se adoptă. Amendamentul 11. Dacă se adoptă, 12 va deveni caduc. Cine stă pentru 11? Mulțumesc. Cine este împotriva? Majoritatea a votat împotriva, deci se respinge. Amendamentul 12. Acum cine stă pentru? Vă rog să ridicați mâna. Vă mulțumesc. Cine este împotriva? Majoritatea a votat pentru. Se adoptă. Amendamentul 13. Acum cine stă pentru? Vă rog să ridicați mâna. Cine este împotriva? Majoritatea a votat împotriva. Se respinge. Amendamentul 14. Cine este pentru? Vă rog să votați acum. Cine este împotriva? Majoritatea a votat împotriva, deci se respinge. 15 a fost votat deja. Urmează amendamentul 16. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Mulțumesc. Cine este împotriva? Haideți să verificăm printr-un vot uh,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 Putem închide votul sau nu? Vote is still open. Votul e încă deschis. Can we now close? We'll close the vote. Închidem votul acum. Există o mică majoritate împotriva, deci se respinge. Și am ajuns la votul final pe marginea întregului aviz, astfel modificat. Cine este pentru, vă rog să votați. Mulțumesc. Cine este împotriva? Majoritatea a votat pentru. Abțineri, sunt și câteva abțineri. După cum am spus, majoritatea a fost uh, pentru, deci avizul a fost aprobat. Felicitări! We'll move on, yeah. Let's take them. And we move on. Mergem mai departe. Următorul aviz uh, de care s-a ocupat Janet Balja, abordarea localizată a politicii industriale a Uniunii Europene. Aș dori să o invit pe raportoare să mi se alăture aici la prezidiu și am spus deja că uh, în momentul în care ni se va alătura și vicepreședintele Comisiei, domnul Katainen, ne vom întrerupe activitatea noastră pentru a purta um, dezbaterea cu vicepreședintele Comisiei, domnul Catainan. Okay, here, unfortunately, din păcate, doamna Balion nu a putut să fie prezentă, însă uh, este alături de noi domnul uh, Her, căruia o să-i dau cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc în uh, limba flamandă. Proiectul de aviz se numește abordarea localizată a politicii industriale a Uniunii Europene. Consolidarea industriei este posibilă prin, prin crearea de clustere, prin cooperare interregională. Tot mai multe regiuni în care există um, un sector uh, industrial trebuie să se implice mai mult și trebuie să poată uh, capabile, să fie capabile prin măsuri uh, localizate să uh, devină mai inovatoare și să colaboreze cu alte regiuni. Doar așa um, industria va fi întărită, doar așa vor putea fi create mai multe Uh, locuri de muncă și vom putea, fa- putea face față schimbărilor climatice. Regiuni uh, puternice din punct de vedere industrial influențează în mod pozitiv și re- regiunile vecine. Cu cât mai puternică este o regiune din punct de vedere industrial, cu atât vor fi mai puternice și uh, regiunile um, învecinate uh, regiunii uh, respective. Interreg, de exemplu, este o, o instituție care ar trebui să, fie, să se bucură de un rol mai important pentru ca regiunile să uh, reușească să învețe mai multe unele de la celelalte și să se ajute reciproc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru această introducere. Dorește cineva să ia cuvântul la acest punct? Dacă nu, cred că putem trece la vot. Uh, amendamentul 1, susținut de raportor. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Nimeni, deci se adoptă. Uh, amendamentul raportorului 2R, dacă va fi adoptat, amendamentul 2 va deveni caduc. Cine este pentru uh, amendamentul 2 al raportorului? Cine este împotrivă? Mm, deci se adoptă. Urmează acum amendamentul 3, susținut de raportor. Cine stă pentru? Mulțumesc. Cine este împotriva? Mulțumesc. Se adoptă. Amendamentul 4. Domnul Bor. O mică rugăminte, domnule președinte. Am putea adăuga acest amendament ca un alineat separat la acest punct și nu comasat? Raportorul este de acord cu această propunere. Deci va deveni un punct separat. Vom avea două puncte, nu un singur uh, punct. Vom crea un nou punct după cel de-al doilea punct. Supunem la vot această propunere și acest amendament. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Nimeni. Deci se adoptă. Aș propune acum un vot în bloc, amendamentele 5, 6 și 7 împreună. Cine este pentru, vă rog să votați. Mulțumesc. Cine este împotriva? Un singur vot împotriva, deci se adoptă. Amendamentul 8 acum. Dau cuvântul raportorului. Domnule președinte, această Uh, propunere se referă în mod specific la un sector și precizează um, chestiuni legate de reducerea obstacolelor în calea relațiilor comerciale și așa mai departe. Uh, nu trebuie să uităm că acest aviz se referă la politica industrială și acest amendament um, ține mai degrabă de comerțul internațional uh, și de anumite sectoare specifice, deci nu cred că, are, că este oportun în acest aviz și uh, nu, suntem, nu susținem acest amendament. Vă rog. De la... Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, pentru că avem un amendament specific uh, care este în conformitate cu obiectivul nostru de a avea 20% din PIB pentru industrie care să fie compatibil cu cerințele de mediu. Oțelul este o parte importantă a industriei noastre, este o parte esențială și uh, dacă ținem cont și de uh, presiunea făcută de importuri pentru scăderea uh, prețurilor și noua directivă pentru emisii 2021-2030, e clar că ajungem aici la un adevărat paradox fabrici siderurgice care se duc în țări terțe și care totuși nu vor emite mai puțin acolo pe tonă de oțel în felul acesta se reduc emisiile pentru Europa, dar cresc uh, emisiile pentru ceea ce consumă Europa. Uh, deci, um, acest lucru s-ar aplica la importuri, aplicând aceleași norme uh, care se aplică și în Uniunea Europeană. În felul acesta, cu astfel de strategie, nu am mai exporta locuri de muncă și nu am mai importa oțel făcut în altă parte cu aceleași emisii. Mulțumesc! Da. Foarte bine, trebuie să supunem la vot acest amendament. Raportorul nu este de acord cu el. Cine stă pentru, vă rog să votați? Cine este împotrivă? Uh, majoritatea nu a votat deloc. Mm, domnule, repetăm votul. Cine este pentru acest uh, amendament? Vă rog să votați acum. <laughs> Ok, thank you. Uh, against... Cine este împotrivă? Majoritatea a votat pentru, deci se adoptă. Uh, amendment number 9. Amendamentul 9 acum susținut de raportor. Cine stă pentru? Vă rog să votați. Cine stă împotrivă? Majoritatea a votat pentru. Amendamentul 10, susținut de raportor. Cine stă pentru acest amendament? Vă rog să votați. Mulțumesc. Cine stă împotrivă? Majoritatea a votat pentru. Se adoptă. 11 acum, susținut de raportor. Cine stă pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Majoritatea a votat pentru. Se adoptă. Amendamentul raportorului 12R, dacă va fi adoptat, amendamentele 12 și 13 devin caduce. Cine este pentru uh, amendamentul raportorului 12? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Nimeni. Deci se adoptă. Deci 12 și 13 devin caduce. Vot în bloc acum. 14, 15, 16 și 17. Avem un vot în bloc aici. Cine stă pentru aceste amendamente? Mulțumesc. Cine stă împotriva lor? Nimeni, deci se adoptă. Urmează acum amendamentul raportorului 18R. Dacă va fi adoptat, 18 va deveni caduc. Cine stă pentru amendamentul raportorului 18R? Ni- cine stă împotriva? Nimeni. Deci se adoptă și 18 devine caduc. Haideți să facem din nou un vot în bloc de la 19 până la 28, dacă sunteți de acord. Foarte bine. Cine este pentru aceste amendamente? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Nimeni. Deci sunt adoptate. Urmează acum amendamentul raportorului 29R. Dacă este adoptat, 29 va fi cadou. Cine este pentru amendamentul raportorului? Vă rog să votați. Mulțumesc. Cine este împotrivă? Mulțumesc. Majoritatea a votat pentru, deci se adoptă. Urmează acum amendamentul raportorului 29R, care a fost adoptat. Amendamentul 30. Raportorul nu este de acord, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. La, și la amendamentul 30 același lucru este uh, valabil. În acest aviz discutăm în general despre politica industrială um, când vine vorba de tranziția energetică, de, protec- de, de protejarea mediului conjurător, trebuie să uh, tratăm în mod, de, în mod egal um, sectorul industrial. Deci, tocmai de aceea nu suntem de acord cu acest amendament. Deci, cine stă pentru acest amendament, căruia îi se opună raportorul? Mulțumesc. Cine stă împotrivă? Majoritatea a votat pentru, deci se adoptă și propun din nou un vot în bloc. Amendamentele 31 până la 34. Cine este pentru? Vă rog să votați acum. Mulțumesc. Cine este împotrivă? Nimeni. Deci se adoptă. Urmează acum amendamentul raportorului 35R. Dacă va fi adoptat 35 este caduc. Cine este pentru amendamentul raportorului? Vă rog să votați. Cine este împotriva? Haideți să avem un vot în bloc, pentru că prea mulți colegi nu au votat. Vot electronic. Can we not yet? Okay, keep on sending. Can we now close the vote? Putem închide votul, da. Majoritatea a votat uh, pentru, deci se adoptă. Urmează amendamentul 36, susținut de, la, de raportor. Cine este pentru? Vă rog să votați. Mulțumesc. Cine este împotrivă? Nimeni. Deci se adoptă. Și am ajuns la întregul aviz, astfel modificat. Cine stă pentru, vă rog să votați. Cine este împotrivă? Abțineri? Nici o abținere. Se adoptă în unanimitate. Mulțumesc uh, raportorului și felicitările noastre, doamnei Baliu. All right. Uh, next is the resolution. Foarte bine. Urmează proiectul de rezoluție pe tema propunerile Comitetului European al Regiunilor pentru noul mandat legislativ al Uniunii Europene. O să începem această dezbatere, însă o să ne oprim în momentul în care vicepreședintele Comisiei, domnul Katainen, va sosi. Haideți să începem însă discutarea acestui punct. Primul este domnul Kaiser. Uh, Mr. Kaiser. Domnule Kaiser, vă rog, puteți să începeți. Da, uh, dar eu trebuia să iau cuvântul uh, la dezbaterea cu domnul comisar, nu acum. Atunci, uh, domnul Carianis. Doriți să interveniți? Vă rog. Mulțumesc. Salut propunerile venite din partea Comisiei Europene pentru noua perioadă legislativă. Am văzut că se face referință aici la programul Erasmus. În ceea ce privește autoritățile locale și regionale, cred că această referință este extrem de utilă. Trebuie să înțelegem că nu știm totul și de aceea trebuie să profităm de oportunitățile oferite la nivelul UE, să le difuzăm, pentru ca toată lumea să știe care sunt beneficiile pe care le aduce UE, pentru că mulți nu știu acest lucru și nici măcar nu știu cum funcționează COR-ul. Avem uh, tot felul de programe, cum ar fi dialogul cu cetățenii, care funcționează foarte bine și totuși, și reiterez acest lucru, noi, autoritățile locale și regionale, avem și noi nevoie de cursuri de formare tocmai pentru a difuza mai mult poziția noastră și valorile pe care le susținem la nivelul UE. Mulțumesc! Domnul Iurov Robam. mulțumesc. Aș vrea să clarific care este poziția în ceea ce privește rezoluția pentru agenda UE. Noi am cosemnat această rezoluție uh, alături de celelalte grupuri politice și acum vorbesc în numele grupului ECR. Această rezoluție este susținută de mai multe grupuri politice, cele renoire Europei, o mai mare coeziune teritorială, nevoia de studii de impact pentru legislația UE în domeniul IMM-urilor și nevoia de a avea studii de impact teritoriale pentru toate pachetele legislative. Toate aceste lucruri sunt pozitive, totuși PES-ul a introdus două amendamente cu care nu suntem de acord, prin care se cere introducerea votului cu majoritate calificată pe fiscalitate, pe politici fiscale, și amendamentele acestea, 7 și 17, reprezintă o linie roșie pentru grupul nostru politic, pentru că noi considerăm că competențele politicilor sociale și fiscale sunt uh, suverane la nivel național. Nu suntem de acord că uh, introducerea acestui vot cu majoritate calificată va duce la o mai bună legislație, din potrivă va duce la eliminarea practic uh, votului important pentru țările mai mici și afectarea dreptului de a decide la nivel suveran în ceea ce privește viitorul economic. Vreau să reiterez aici și poziția noastră în ceea ce privește rezultatele la alegeri. ECR-ul va deține în continuare o poziție importantă la Parlamentul European și așteptăm să ne aducem contribuția pentru reînnoirea mandatului european. Un lucru important pentru mine este că alegerile ne-au arătat că extremiștii nu au reușit să obțină prea multe locuri. A existat o majoritate foarte clară uh, centru-dreapta, PPE, CR și nu foarte mulți extremiști au fost ales. În Slovacia, în țara mea, uh, nu au ajuns prea mulți extremiști uh, aici la Parlamentul European. Jan Zahradil în candidatul, este primul candidat de acest fel care vine din estul Europei, așa că îi urez succes, uh, așa cum le urez succes și colegilor mei. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Vres. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fac un comentariu de natură mai generală. În primul rând, suntem mulțumiți de faptul că avem un vot astăzi, pentru că mi-aduc aminte de votul în grabă pe care l-am avut după Brexit, după votul asupra Brexitului. Ne-am dat seama că prăpastia uh, care ne separă de cetățenii europeni e prea mare și am vrut să reacționăm urgent toate comisiile s-au întâlnit, s-au reunit și au adoptat uh, niște rezoluții cu pozițiile lor foarte clare. Am arătat uh, care este poziția noastră și Comisiei Europene. Noi suntem practic aleși cei mai apropiați de cetățenii europeni, autoritățile locale și regionale, municipalitățile și așa mai departe și sper să avem aceeași putere de influență ca și celelalte instituții pe viitor, pentru că doar în felul acesta putem arăta cetățenilor că Uniunea Europeană într-adevăr este uh, alături de ei. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru toate aceste intervenții și acum trecem la vot. Amendamentul 1. Cine este pentru? Mulțumesc împotriva. Nimeni se, se adoptă un amendament de compromis oral în care se îmbină amendamentele 2 și 4. Îl vedem pe ecrane, acest amendament oral. Dacă toată lumea a reușit să-l citească, atunci vom vota cine este pentru acest amendament oral. Mulțumesc. Împotrivă. Nimeni. Se adoptă. 3 este caduc. Prin urmare, trecem la amendamentul 5 pentru... Mulțumesc. Împotrivă. Nimeni. Se adoptă. Amendamentul de compromis oral prin care se modifică amendamentul 6 l aveți din nou pe ecrane în fața dumneavoastră. Votăm acum cine este pentru acest amendament de compromis oral, împotrivă, câteva voturi împotrivă, dar majoritatea este pentru, se adoptă. Deci 6, amendamentul original este caduc. 7, amendamentul 7. În conformitate cu avizul Roian care tocmai a fost votat pentru, împotrivă, vom face un vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Majoritatea este pentru, deci se adoptă. Amendamentul 8 pentru. Da, domnule Bianco. Stiamo in un... Domnule președinte, ne aflăm acum într-o fază în care în Europa e un fenomen puternic de urbanizare. Cam două treimi din populație care rezide în Europa va uh, trăi pe viitor în centrele mari urbane. Amendamentul pe care eu l-am propus propune strategii care țintesc comunitățile mici am adoptat noi, ore un aviz acum câta, ceva vreme pentru a aloca mai multe resurse politicilor de coeziune pentru comunele mici. Eu cer astăzi puțin mai multă atenție pentru strategiile de comunicare care se referă la comunele mici, care sunt diferite de orașele mari. Este de neînțeles de ce avem un aviz care merge într-o direcție opusă aici. Eu, împreună cu grupul meu, vă cerem să aveți puțin atenție pentru comunitățile mici. Mulțumesc, domnule președinte. Ok, let's vote on doubt that those... Foarte bine. Cine este pentru amendament? Mulțumesc. Împotrivă? Majoritatea este împotrivă. Se respinge. Amendamentul 9 pentru... Mulțumesc împotrivă. Majoritatea este pentru. Se adoptă. Amendamentul 10 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 11 pentru. Împotrivă. Se adoptă amendamentul 12 pentru împotrivă Majoritatea este împotrivă, se respinge. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, Vom face din nou acest vot uh, pentru amendamentul 13. Acum cine este împotrivă? Vot electronic, pentru că nu este clar. S-a deschis votul. După acest vot ne vom opri cu votul și vom trece la dezbaterea cu domnul comisar Katainen. S-a închis votul, acum majoritatea este împotrivă, deci se respinge și vom continua votul mai târziu, începând cu amendamentul 14. Bun venit, Iorchi! Uh. Ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, este o adevărată onoare pentru mine, în mod special, pentru că am lucrat uh, în orașul nostru uh, natal, Espo, și în Parlamentul finlandez împreună și v-am susținut uh, când erați prim-ministru în guvernul finlandez așa că este o plăcere să fiți alături de noi astăzi aici. Este vorba de o dezbatere astăzi pe tema localizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă o dezbatere care vine la momentul oportun, pentru că în această perioadă de tranziție ea reprezintă o oportunitate marcantă pentru ca ODD-urile să fie un principiu de bază pentru viitoarele acțiuni ale UE. Acesta este mesajul principal al colegului meu, domnul Abramivicius, al cărui aviz va fi dezbătut și votat imediat după această dezbatere. Avem 65 de persoane Avem 17, mă scuzați, avem 17 obiective, dar 169 de ținte care au fost uh, stabilite. 65% din ele nu pot fi realizate fără implicarea autorităților locale și regionale la nivel multiguvernamental. Comitetul Regiunilor dorește să afle care este părerea dumneavoastră în ceea ce privește viitoarea implementare a ODD-urilor, mai ales acum și nu știu dacă ați primit uh, deja broșura președinției finlandeze, pot să vă predau chiar acum pentru că perioada care ne așteaptă, această perioadă de șase luni, vom avea ocazia, așa cum l-am văzut și pe primul ministru finlandez anunțând acest lucru astăzi, prioritatea pentru președinția finlandeză este clima, printre care și ODD-urile. Și aș vrea să mă refer aici și la faptul că multe dintre regiunile și municipalitățile noastre participă uh, Uh, regiunea Helsinkiului, regiunea Husimar. Am aflat acum câteva zile că este numărul 1 la nivel european din punctul de vedere al inovării. Și uh, ca țări suntem pe locul 2 după vecinii noștri suedezii. Deci iată municipalitățile Uh, participă în acest proces. Uh, municipalitatea orașului Espo, pe care o cunoaștem foarte bine de asemenea, și aduce contribuția și știți că suntem parte a uh, programului de leadership pentru ODD-uri la nivel european. Am participat și la conferința campionilor de la Espo pe tema ODD-urilor acum puțin timp. Și acum trecem uh, la dezbaterea noastră, pentru că domnul vicepreședinte va trebui să plece, are o agendă foarte încărcată, vom avea o primă rundă de intervenții din partea grupurilor politice și după aceea veți avea ocazia să reacționați și dumneavoastră, după care vom urma cu dezbaterea uh, și vom putea redacta în scris elementele esențiale ale acestei dezbateri. Domnule vicepreședinte, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, dragă Marcu, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea pe care mi-o oferiți astăzi să dezbatem tema dezvoltării și a ODD-urilor. În cadrul acestui mandat, trebuie să recunosc că Comisia a schimbat parțial metoda sa de lucru și una dintre schimbările pe care le-am făcut a fost să creștem cooperarea între orașe și regiuni ne-am dat seama că multe dintre politicile noastre, dintre obiectivele de politici pe care le avem, depind de această implementare activă și inovările individuale, concrete, uh, care uh, sunt făcute la nivelul regiunilor și a orașelor erau esențiale. De aceea am creat mai multe platforme de cooperare cu ajutorul Comisiei și a regiunilor. Economia circulară este o astfel de platformă și în uh, ea orașele sunt esențiale. Am creat noi uh, mijloace pentru a uh, îmbunătăți procedurile de achiziții publice, de exemplu. De aceea este o adevărată onoare pentru mine să particip de fiecare dată la astfel de evenimente pentru că mi se pare că orașele și Comitetul Regiunilor reprezintă un partener esențial de implementare și de inovare, pentru că fără această legătură strânsă între cele două părți nu am putea atinge obiectivele noastre. Aș face acum câteva comentarii în legătură cu politica ODD-urilor și pot să vă spun că durabilitatea este o parte integrantă a ADN-ului nostru. Dacă vă uitați la tratate, la politicile noastre, e clar că uh, este o parte esențială a noastră. Noi avem două fronturi de lucru. În primul rând, ODD-urile care trebuie introduse în uh, prioritățile comisiei și în programul de lucru al comisiei. În al doilea rând, e vorba de documentele comisiei. În primul rând, Comisia uh, Juncker a introdus ODD-urile în toate uh, agendele esențiale și în inițiativele sectoriale. Aș vrea să vă dau câteva exemple ale acestor politici sectoriale, de exemplu economia circulară care include pași pentru a schimba paternurile de producție, centrându-ne pe gestiunea deșeurilor, creșterea conștientizării consumatorilor și așa mai departe. În al doilea rând, strategia pentru utilizarea plasticului și strategia pentru plasticul de unică folosință, care ne va proteja pe viitor și va spori inovarea. Strategia renoită a bioeconomiei ne va ajuta de asemenea să utilizăm mai bine resursele regenerabile. Finanțarea durabilă. Sperăm că veți reuși să o definiți mai bine. Cred că această inițiativă a finanțării durabile ar putea fi inițiativa ă, care să schimbe cu adevărat lumea. Planul de investiții pentru Europa ar fi un, ultu, un, un ultim astfel de exemplu pe lângă economia circulară, digitalizarea, uh, antreprenoriatul social și așa mai departe. Documentul de reflexie în ceea ce privește uh, către o Europa durabilă până în 2030. Aceasta prezintă viziunea pentru o Uniune Europeană durabilă. Am publicat-o chiar în ianuarie anul acesta alături de primul vicepreședinte, domnul Timmermans. Acest document este o parte integrantă a dezbaterii legate de viitorul Europei. Obiectivul este să dezbată prioritățile politice de după 2019. Conține mai multe scenarii care oferă idei, uh, pentru a uh, spori reflexia pe această temă și aici vreau să vă mulțumesc uh, pentru contribuție și în special raportorului domnul Abramavicius și Comitetului Regiunilor pentru că ne-au invitat de fiecare dată pentru uh, schimburi de opinii pe baza rapoartelor dumneavoastră, pentru că tocmai asta își dorește Comisia, să promoveze dialogul, să uh, strângă uh, idei bune, creative și să ne gândim cum putem schimba politicile noastre ținând cont de toate aceste idei. Deci, apreciez foarte mult munca dumneavoastră la acest dosar. Un ultim comentariu pe care aș vrea să-l fac este legat de localizarea ODD-urilor. Agenda pentru 2030 și obiectivele de dezvoltare durabile trebuie să fie realizate în parteneriat cu toată lumea, incluzând aici sectorul privat, partenerii sociali, societatea civilă, universitățile, cetățenii în general. Agenda 2030 um, arată că participarea la nivel național este esențială pentru dezvoltarea durabilă. Autoritățile publice la nivel național, regional și local sunt esențiale pentru a asigura progresul în domeniul ODD-urilor și, practic, în mare măsură depind de acțiunea dumneavoastră. Așa cum s-a arătat și în proiectul de aviz al CEUR-ului, 65% din cele 169 de ținte ale ODD-urilor au nevoie de un angajament local și regional pentru a fi atinse. La nivel local sau subnațional, factorii de decizie trebuie să transforme ODD-urile în realitate și asta înseamnă practic un echilibru uh, pe mai multe dimensiuni economică, socială, de mediu și așa mai departe. Trebuie să se facă implementarea la fața locului. Și aș vrea aici să aduc un omagiu și președintelui, menționând aici sau reiterând ceea ce a spus uh, dânsul, Regiunea Usima, în sudul Finlandei, a fost uh, aleasă ca regiunea cea mai inovatoare la nivel global. Și o menționez nu doar din cauza faptului că sunt finlandez și din cauza mențiunii făcute de președinte, ci pentru că inovația vine la nivelul regiunilor. Orice fel de inovare apare în la nivelul unei regiuni și tocmai de aceea e bine să existe o concurență între regiuni și orașe care sunt inovatoare. Aceasta ne aduce schimbarea, ne aduce această inovare. Fără concurență nu o putem obține și deci nu putem atinge obiectivele ODD-urile. De asemenea, pentru a aduce un omagiu și uh, viitoarei președinții și a faptului că au ales aceste priorități, și vreau să mă refer la orașul Lahtiveș, care a fost uh, un oraș finlandez care a fost ales drept capitala verde a Europei. Este un oraș în care au reușit să uh, purifice apa din uh, lacul de acolo. Deci poți să te duci la, la lac și să bei direct apa de acolo, este potabilă. Uh, de asemenea, în ceea ce privește producția de energie, utilizează doar surse de energie regenerabilă și așa mai departe. Au tot felul de proiecte verzi. Fără astfel de eforturi la nivel local, nu am mai avea inovare, nu am mai avea noi modele de afaceri sau modele de afaceri durabile. Și tocmai de aceea mi se pare absolut esențial să acordăm rolul cuvenit acestor autorități locale și regionale. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult și noi vă mulțumesc în special pentru ultima parte a discursului dumneavoastră pentru a înțelege de ce este importantă localizarea și de ce noi ne putem aduce contribuția. Și acum din partea grupurilor politice scurte intervenții va începe PPE-ul, raportorul este domnul Arnoldas Abramavicius, vă rog, vă dau cuvântul și vă reamintesc timpul pe care îl aveți la dispoziție pentru că este foarte strict, dacă doriți să aveți un feedback. uh... Mulțumesc, domnule Marcula, domnule vicepreședinte Katainen. În numele grupului PPE. aș dori să vă mulțumesc pentru că ați venit la plenara noastră și ați făcut o declarație aici. După cum am spus deja, sunt raportorul PSDG și sunt onorat să particip la platforma unde sunt implicați mai mulți actori pentru ca să încercăm să găsim o comunicare mai bună. Avem foarte multe provocări pe care orașele și Regiunile trebuie să le adapteze pentru ca să fie pionieri în ceea ce privește dezvoltarea durabilă. Astăzi discutăm despre aceste provocări. Aș dori să menționez în primul rând că este esențial să avem o bază solidă care să faciliteze implementarea uh, obiectivelor de dezvoltare sustenabilă de către autoritățile regionale și locale. În acest context, Comisia trebuie să ofere, așa cum a stipulat în scenariul 1, să creeze așadar o strategie amplă pentru a stabili ținte până în 2030. Aceasta ar avea avantajul faptului că s-ar putea depăși ciclurile politice și s-ar putea aborda mai multe aspecte deodată. Strategia pentru Europa Sustenabilă 2030, care trebuie să vină după strategia 2020 actuală, cu acces la viitorul CFM. În al doilea rând, după cum s-a menționat deja, e nevoie de o abordare de jos în sus și o implicare puternică a actorilor subnaționali pentru ca să ajungem să atingem cele 169 de ținte SDG. În al treilea rând, implementarea strategiei va necesita investiție, o investiție considerabilă, care poate să fie atinsă în mai multe feluri. Politica de coeziune este instrumentul cel mai important pentru regiuni și orașe ca să implementăm o dezvoltare sustenabilă și obiectivele lor. Alte instrumente orizontale pot uh, și ele fi folosite ca obiective de dezvoltare în toate politicile. Astfel de instrumente, semestrul european și o uh, mai bună reglementare și liniile directoare ale acestor uh, documente. Aș dori să vă dau un exemplu din municipalitatea mea. Eu vin de la Zarasei, o municipalitate din Lituania care este mică, dar împreună cu celelalte orașe mici din Lituania am implementat programe ample de renovare a blocurilor comuniste pentru a ne integra într-un program de eficiență energetică. Pe de o parte vrem să eficientizăm și să economisim economia, dar și banii oamenilor săraci, care sunt de obicei cei care mai trăiesc în astfel de blocuri. Aceasta arată și ajută și la atingerea SDG-urilor. Este, există și alte exemple din municipalitatea Espo, în care mai multe obiective au fost stabilite pentru a atinge, de exemplu, obiective uh, de SDG cu 5 ani mai repede. Mai sunt și multe alte exemple din alte orașe sau regiuni. Permiteți-mi să vă pun însă o întrebare. Care este viziunea dumneavoastră pe problemă și cum uh, planificați dumneavoastră să acționați după publicarea agendei strategice pentru următorul mandat al Comisiei? E foarte important ce se va planifica și să ne întoarcem la procesul de implementare al acestei strategii și să ne gândim și la alte elemente care ar putea să contribuie la succesul său. După cum s-a menționat înainte, e important să continuăm uh, munca noastră pe platforma relevantă a Comisiei Europene. S-ar putea ca aceasta să aibă un format diferit, dar pe total indiferent de forma de colaborare, trebuie să existe un parteneriat între comisie și celelalte platforme și cu platforma multi-stakeholder, care este și ea esențială în acest scop. Mulțumesc, îmi pare rău, ați expirat, a expirat timpul, iar acum, de la PES, Peter Kurz, vă rog. Aveți trei minute, domnule Kurz. Domnule președinte, stimate doamne, stimați domni, eu, în numele grupului PES, vreau să spun câteva cuvinte în legătură cu acest subiect din perspectiva unui oraș care are ceva experiență cu implementarea unui nou model de guvernanță în cadrul SDG. Vreau să fac uh, cinci remarci. În primul rând, în, legătură cu documentul de reflecție al Comisiei, cred că este foarte clar că numai scenariul 1 este cel care poate duce la un viitor sustenabil și că și orientarea dată acolo este cea corectă. E vorba de o strategie corectă, coerentă și nu de o sumă de uh, strategii din diferite sectoare sau politici. Facem ceva pentru mediu și după aceea trebuie să facem ceva și despre economie. Nu așa este construit, ci e vorba de o politică cu adevărat coerentă care trebuie definită ceea ce nu funcționează decât dacă poți vedea uh, toate măsurile ca o strategie totală. Nu e vorba, în al doilea rând, de o strategie durabilă, ci de o strategie a Uniunii Europene care este durabilă. Nu există o temă separată care este durabilitatea, ci toate politicile europene trebuie să fie durabile. Dimensiunea despre care e vorba nu este mai puțin decât o transformare a sistemului nostru economic și a modelului nostru de viață în direcția unei sustenabilități. Avem 200 de ani de experiență de dinamizare a creșterii economice, dar și a politicilor nedurabile care au fost uh, puse în aplicare. Acum trebuie să găsim o nouă politică și obiectivul nostru trebuie să nu fie pierdut din vedere. Nu trebuie să ne bazăm numai pe dezvoltarea pieței, ci și pe obiective. Aceasta presupune o transformare pe care momentan nu știm exact cum să o gestionăm. Cea mai mare provocare trebuie să fie însă prezentă cu noi tot timpul și de aceea noi nu suntem de fapt acolo unde ne-am dorit. Iată de ce cu atât mai mare este provocarea, iar timpul trece repede până în 2030, când trebuie cu adevărat să fie realizată această tranziție. Aceasta se aplică politicii climatice, dar politica de climă nu este singura cărămidă la temelia acestei politici durabile. Dacă vrem să avem o politică durabilă totală, poate că o să eșuăm din punct de vedere politic. Dacă nu ținem cont de dimensiunea socială, atunci nu vom putea avea o politică climatică pentru care să avem susținere. Și a cincea remarcă merge în direcția guvernanței. E vorba de raportare, e vorba de guvernanță multinivel și aș vrea să dau un exemplu pozitiv și anume agenda pentru municipalități Europei a trebuit să fie un punct de orientare. Mă bucur că și Comisia a reușit să abordeze mult mai intens acest subiect ca înainte. Aș vrea să închei cu o invitație. Anul viitor, 2020, vom avea o conferință europeană a orașelor și comunelor durabile în uh, zona mea. Este conferința europeană pentru organizarea transformării uh, și transferului și a guvernanței multinivel și vă invit cu drag. Vă mulțumesc foarte mult, spune președintele, iar acum, din partea ALDE sau Renew Europe, Renoirea Europei, domnul Rafali, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule vicepreședinte, pentru prezența <clears throat> aici. Dezbaterea despre stabilirea obiectivelor de dezvoltare durabilă în Uniunea Europeană este de mare importanță pentru noi. Colectivitățile locale și regionale sunt cele care vor dezvolta proiectele, vor moderniza infrastructurile, vor lucra direct sau indirect cu cetățenii noștri pentru ca să pună în aplicare obiectivele de dezvoltare uh, durabilă și noi suntem cei care susțin, suportăm consecințele schimbărilor climatice. Din ce în ce mai multe presiuni vin asupra capacităților noastre de a garanta serviciile administrative. Sunt de acord cu avizul pe care l-a redactat colegul meu și sunt de acord cu importanța de a alege scenariul 1 din cele trei propuse de comisie. Este singurul care implică toate nivelele de guvernare și care garantează o implicare la nivel guvernamental pentru a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă. Aș dori să subliniez mai ales măsurile pe care va trebui să le luăm pentru a internaliza conceptul unei economii circulare și neutră din punct de vedere a carbonului. Uh, cred că gestiunea resurselor trebuie să fie un element cheie a strategiei noastre industriale. Iată de ce eu salut și avizul uh, despre care discutăm și avizul despre economia circulară, pentru că se vorbește de o politică industrială a Europei pe abordare teritorială. Economia circulară este o oportunitate foarte bună pentru regiunile și orașele europene, pentru că utilizează resursele locale și îmbunătățește reziliența economiilor noastre, creează locuri de muncă care nu pot fi delocalizate în afara Europei. În ceea ce privește subiectul ocupării, vom avea noi oportunități și noi uh, provocări. Trebuie să ne gândim la, din nou la felul în care vrem noi să creăm servicii și produse. Trebuie să avem o nouă abordare în ceea ce privește noile competențe care sunt necesare acum. Deci trebuie să facilităm accesul la educație și la formare pe tot uh, parcursul vieții. Nu trebuie să uităm însă și tehnologiile informației, TIC, care vor juca un rol foarte important pe viitor în felul în care vom interacționa, în felul în care vom consuma. Investițiile masive vor fi necesare în acest domeniu pentru a ne adopta, adapta rețelele la economia circulară și aceasta nu se poate face decât la nivel local. Localizarea ODD-urilor va implica o cooperare mult mai strânsă între industrie, între societatea civilă și autoritățile locale, școli, universități. Pentru ca să putem avansa cât de repede și să rămânem pe calea cea bună, va trebui să nu mai uh, folosim uh, banii europeni pentru proiecte care nu se mizează pe localizare și pe, care nu țintesc spre ODD-uri. Acum uh, am adoptat, de fapt, ODD-urile ca strategie de dezvoltare, deci haideți să fim coerenți și, în același timp, diligenți în punerea lor în aplicare. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc! Acum din partea Alianței Europene, doamna Porta. Aveți cuvântul două minute. Mulțumesc! Aș vrea să mulțumesc din partea partidului meu, grupului meu, pentru această oportunitate de discuție și, dacă îmi permiteți, o să vorbesc despre cazul Cataloniei, care a implementat SDG-urile. Noi, ne-am, uh, noi am aderat la Agenda 2020 Uh, și 2030, iar în, în arena internațională pentru uh, sustenabilitate am participat în redactarea, la redactarea obiectivelor. Iar la nivel uh, intern, noi am încercat să-i implicăm pe toți actorii care este un cel al SDG-urilor. Multe organizații independente au fost implicate, Consiliul de Consiliere pentru Dezvoltarea în Catalonia, care ne-a uh, acordat un acord despre Agenda 2030 și îmbunătățirea situației, care a servit ca bază pentru acțiunea guvernului. Guvernul nostru a început acum doi ani să implementeze obiectivele DD iar uh, planul va fi uh, verificat în această iulie și 17 ODD-uri vor fi transformate în măsuri concrete și angajamente care sunt uh, actualizate în fiecare an. În același timp, Parlamentul nostru s-a angajat față de obiectivele de dezvoltare implicând și Comitetul de Conciliere și Consiliere, îmi cer scuze, pentru uh, astfel de proiecte, pentru atingerea ODD-urilor, dar uh, de asemenea, se prevede o întâlnire cu, periodică cu miniștrii la nivel local și la nivelul Cataloniei pentru a putea uh, discuta despre avansarea proiectelor. Iar guvernul nostru a pus bazele unei alianțe între public și privat pentru ca să ține cont de obiectivele pe care ni le-am stabilit. Nu aș dori să închei fără să mulțumesc CEOR-ului pentru implicarea sa, pentru dorința sa de a da mai multă putere tuturor celor care vor să pună în aplicare aceste obiective. Mulțumesc! Acum, în numele ECR, domnul Ortil. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule vicepreședinte, doamnelor și domnilor, în această dezbatere trebuie să subliniem mai ales faptul că Agenda 2030 este răspunsul la toate amenințările în legătură cu globalizare. Această agenda are un caracter universal, obiectivele sunt ambițioase la nivel uh, economic, uh, social, politic, toate sunt importante. ODD-urile sunt uh, subîmpărțite în 100 69 de obiective parțiale și 50% din ele trebuie să fie puse în aplicare împreună cu autoritățile locale. Nu vă spun nimic nou, probabil, când vă listez aceste fapte, dar trebuie să menționăm că autoritățile regionale și locale, dar și autoritățile subiacente, trebuie să se implice în realizarea acestor obiective, pentru că ele sunt cele mai apropiate de cetățean și analiza în legătură cu măsurile care trebuie făcute, trebuie să se facă de asemenea la nivelul lor. Agenda 2030 corespunde și obiectivelor menționate în politica de coeziune a Uniunii, pentru că conform tratatelor, aceasta trebuie să fie destinată unei armonizări și reducerea disparităților între regiunile Europei, pentru ca cele mai înapoiate să poată să recupereze decalajul în politica de coeziune am avut din ce în ce mai multe succese și ar trebui să rămână așa pe viitor. Comisia a stabilit că o astfel de abordare este cea mai potrivită pentru ca să ne atingem obiectivele, dar nevoile generațiilor viitoare și atingerea nevoilor acestora nu trebuie să fie periclitate. Plecând de la această premiză, ar fi nevoie de punerea în aplicare a unor proiecte mai concrete. În final, vreau să vă spun că un rol foarte important este jucat de mai multe instrumente care au ca scop integrarea europeană mai bună, strategiile macroeconomice și toate acestea trebuie să fie întărite. Mulțumesc, Peter Kaiser, acum un minut, vă rog. Mulțumesc. Durabilitatea are nevoie de modele. În programul guvernamental al landului Kenton um, se vede că trebuie să tratăm resursele în așa fel încât nepoții noștri, copiii noștri să poate să aibă șansa să mai aibă un uh, viitor uh, sănătos iar în Carintia uh, vom trebui să luăm decizii care să fie armonizabile cu obiectivele durabile. Aș vrea să mulțumesc uh, tuturor mișcărilor care s-au implicat din partea cetățenilor și economiei și industriei. Toată lumea trebuie să înțeleagă că trebuie să facem tot posibilul pentru ca Uh, să nu se mai prădeze resursele economice și ecologice. Trebuie să devenim din visători acționari. Trebuie să acționăm în mod concret. Din punct de vedere politic, aceasta înseamnă că acțiunile durabile, mai degrabă decât creșterea cantitativă, trebuie să fie prioritară iar politica de coeziune trebuie să fie răspunsul la neoliberalismul exagerat. Este nevoie în toate regiunile de astfel de abordare. Mulțumesc! Mulțumesc. Ultima contribuție acum, doamna Sirpa Hertel, raportorul nostru. Aveți 4, 3 minute, îmi cer scuze, și după aceea vom trece la, cealaltă, la celălalt aviz care va fi dezbătut la plenara din octombrie. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, mulțumesc pentru că ați venit aici să purtați un dialog cu noi despre obiectivele de dezvoltare durabilă. Eu vin de la PPE și sunt raportor de aviz pe ODD Orizontul 2030. Avem și aspectele energetice care contează foarte mult și aspectele de climă. Eu sunt membru la Consiliul Municipal din ESPO uh, și acesta face parte din platforma City Leadership, care are ca scop atingerea obiectivelor uh, stabilite cu 5 ani mai repede, în 2025 în loc de 2030. La Bruxelles și în Expo, în orașul din care vin eu, pe baza experienței mele, um, aș fi vrut să vă pun mai multe întrebări. În primul rând, este nevoie de o strategie europeană clară pentru ODD-uri. Această strategie ar trebui să asigure o abordare completă în ceea ce privește schimbările climatice, de mediu, de biodiversitate. În al doilea rând, orașele, regiunile sunt responsabile pentru 65% din uh, punerea în aplicare a ODD-urilor în Europa. Noi suntem o treime din cheltuielile publice, două treimi din investițiile publice. Deci, noi putem să ne atingem obiectivele numai dacă uh, nivelele european și național lucrează mână-mână cu autoritățile locale și regionale. În al treilea rând, obiectivele mondiale trebuie să fie modificate pentru ca ele să fie transpuse în realitate. Trebuie să fie concretizate, așadar. Trebuie să lucrăm pe baza acestor obiective cu indicatori pentru ca să putem măsura progresele noastre și în al patrulea rând, e nevoie de legături mai clare între diferitele elemente care sunt indispensabile, cum ar fi investițiile. Trebuie să investim din ce în ce mai mult în uh, energie. Acestea vor fi provocări pe care va trebui să le uh, abordăm. Pe 8 iulie vom organiza la ESPO un seminar despre acțiunea locală inovatoare pentru atingerea ODD-urilor vom vorbi de elemente care ne vor ajuta, de obstacole pe care le vom întâlni în calea noastră în tranziția către orașe și uh, regiuni neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon cu o gestiune eficientă a resurselor. Vă vă voi găzdui cu plăcere la ESPO pentru a continua acest dialog. Mulțumesc. Îi dau acum cuvântul domnului Irki Katainen să reacționeze la aceste aspecte. Um. Vă mulțumesc foarte mult. Au fost făcute niște observații foarte interesante și este foarte ușor să fiu de acord cu majoritatea din ideile exprimate. Dacă îmi permiteți, o să mă refer la 5 puncte um, asupra căru- cărora aș lucra eu dacă aș fi un dictator în uh, Europa. În primul rând, cred că cu toții trebuie să investim mai mult în educație. Pentru că educația este principala sursă de egalitate socială prin educație putem să, să îmbunătățim uh, reziliența societăților noastre, dar și reziliența uh, oamenilor în aceste timpuri în care peisajul uh, de pe piața muncii este unul în transformare și este o posibilitate de a permite oamenilor să uh, ia decizii mai bine informate, mai uh, înțelepte din punctul de vedere al Uh, consecințelor uh, acțiunilor noastre asupra mediului înconjurător. În al doilea rând, aș dori să, mi-aș dori să măresc bugetul uh, european dedicat cercetării pentru că am putea să combinăm um, bugetele de cercetare din diferitele regiuni, să le ajutăm uh, pe acestea să coopereze mai mult, să obțină mai mult uh, în urma banilor investiți în cercetare. Tocmai de aceea programul Orizontul Europa, Horizon Europe, este atât de important și sper că voi obține și sprijinul dumneavoastră în momentul în care vom propune o mai bună finanțare a programului Horizon Europe, pentru că este o chestiune de importanță strategică pentru întreaga Europa. În al treilea rând, mi-ar plăcea să mă axez mai mult, uh, așa cum sper că o va face și viitoarea comisie, pe economia uh, circulară și în acest punct de vedere regiunile sunt extrem de importante pentru că voi, uh, autoritățile locale, cunoașteți cel, cel mai bine companiile, societățile comerciale prezente la fața loc, locului și avem nevoie de cele mai bune practici din partea dumneavoastră pentru ca comisia să înțeleagă cum ar trebui să îmbunătățească cadrul de reglementare pentru a îmbunătăți îmbunătăți situația economiei circulare. În al patrulea rând, și s-ar putea ca uh, aceasta să devină cea mai mare amenințare cu care se va confrunta Europa. Este vorba de deteriorarea statului de drept în, în uh, statele, în uh, țările europene. Din păcate, suntem, astăzi suntem în situația în care anumiți lideri politici par să creadă că democrația liberală, că statul de drept ar fi niște concepte demodate care nu mai sunt la, la modă. Egalit- nu este adevărat, nu poate exista o egalitate bună stare fără o bună, uh, fără o bună funcționare a democrațiilor și în lipsa statului de drept. Și din nou, avem nevoie de lideri la nivelul autorităților locale care să apere aceste valori fundamentale. Și în fine, mi-aș dori să investim mai mult, să ne concentrăm mai mult asupra inteligenței artificiale. Din punct de vedere tehnologic este important să investim mai mult în, inteligența artificială, dar și din, din punctul de vedere al administrațiilor uh, publice. Pentru că dacă gestionăm mai bine uh, informațiile, datele de care dispun administrațiile publice, putem îmbunătăți accesibilitatea și calitatea serviciilor publice publice. Uh, este un lucru util pentru a îmbunătăți productivitatea serviciilor oferite de administrațiile publice. Și un alt aspect uh, important legat de inteligența artificială, trebuie să ne asigurăm că inteligența, că inteligența trebuie să înțelegem că inteligența artificială va avea un uh, caracter de transformare a peisajului existent. Unele locuri de muncă vor dispărea, de exemplu, chiar dacă unele vor apărea. Unii oameni își vor pierde locuri de, de muncă datorită tehnologiilor moderne și tocmai de aceea trebuie să ne asigurăm că uh, sistemele de educație uh, sunt actualizate, sunt modernizate, trebuie să uh, ne asigurăm că sistemele publice um, vor fi utile și în epoca inteligenței artificiale să um, permită oamenilor o reconversie profesională care să le permită să-și găsească un loc de muncă și în noua era digitală. Deci vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, pentru discuția pe care am avut-o și sper că vom păstra contacte strânse și pe viitor. Mulțumesc! Președintele, vă, vă mulțumesc. Uh, pentru a vă răspunde acestor cinci puncte cheie, avem câteva avize legate de educație, deci vă susținem din, din, din acest punct de vedere. Christoph Cleșer, uh, uh, raportor pe Horizon Europe, s-a ocupat de acest lucru. Nu ne vom opri aici și sper că vom obține rezultatele cerute de dumneavoastră. Apoi când vine vorba de economia circulară, stăm de acord, statul de drept se regăsește într-o serie din uh, rezoluție, rezoluțiile aprobate de COR și, în fine, um, din punctul de vedere al digitalizării. Eu am fost raportor pe raportul privind Europa Digitală și o altă colegă din Finlanda se va ocupa de acest subiect pe parcursul președinției uh, finlandeze. Deci uh, multe din activitățile noastre vor reflecta tocmai aceste cinci puncte și sunt sigur că vor, fi, uh, vor fi și legate de obiectivele de dezvoltare durabilă. Vă mulțumesc foarte mult! Okay, and I'll keep on moving. Uh, Uh, Haideți să continuăm. După cum vă spusesem, um, cine dorea să ia, să ia cuvântul, o a putut să o facă până acum, sau um, va putea interveni în momentul în care vom discuta avizul uh, colegului nostru Arnoldas Abramavicius, pentru că este vorba de o vecinătate um, între cele două puncte. Deci dacă dorește cineva poate să ia cuvântul la cum sau când vom discuta avizul domnului Abramavicius. Cred că așa vom face mai degrabă și atunci putem acum să revenim la votarea rezoluției. Cred că aju- aju- ajusesem la amendamentul 14, uh, Jens Christian Jessing și ceilalți suntem gata să votăm. Da, cine este pentru amendamentul 14? Vă rog să, ridic- să ridice mâna. Amendamentul 14. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Majoritatea a votat împotrivă, deci se respinge. Amendamentul 15 acum. Um, s-a cerut un vot pe părți. Prima parte sau vă dau cuvântul, uh, Milana, să ne explicați. Domnul Milan. Vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, acest amendament și am, am cerut un vot pe părți la acest amendament pentru că avem câteva probleme legate de a doua parte. Poate a existat și o problemă de traducere și dacă îmi permiteți aș dori să reformulez uh, mai clar a doua parte a acestui amendament, să găsesc o formulare mai, mai simplă și retrag cererea de vot pe părți. Deci a doua parte ar trebui să sune astfel. Um, propune crearea unei, unui cadru de, de reglementare european Uh, pornind de la normele existente în alte state membre uh, în domeniul salariilor și a uh, drepturilor lucrătorilor. Acesta este amendamentul oral care ar trebui să înlocuiască a doua parte. Din ce motiv fac această propunere? Discutăm de un aviz care ar trebui să aibă un caracter orientativ pentru Comisia Europeană și eu cred că drepturile lucrătorilor uh, nu trebuie să fie ignorate de Comisia Europeană și nu impunem nimic, dăm doar o, o facem o propunere cu caracter uh, orientativ pentru Comisia Europeană pe un punct uh, foarte discutat în acest moment în Europa. Domnul Rio. Euh, social, socialist soutenait euh, tout à fait cette... Euh, Vreau să spun că grupul socialist susține pe deplin această poziție a colegului nostru, domnul Milana, și deci dorește să adoptăm acest amendament. We have a split. Vă mulțumesc. Deci putem să avem un vot pe părți Prima parte începe cu cuvintele constată că nu a fost îndeplinit obiectivul să termină cu familie. Cine stă pentru? Vă rog să votați pentru. Uh, să ridicați mâna acum. Mulțumesc. Cine stă împotrivă? Cred că trebuie să verificăm printr-un vot electronic. We can close the vote now. Putem închide votul. Majoritatea a votat pentru, deci se adoptă. A doua parte acum, cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Nu, domnul Bor. Domnule președinte, am înțeles că a doua parte face obiectul unui compromis oral și sper că votăm acum acest compromis oral. Da, spune domnul președinte. Din păcate, nu putem să-l afișăm pe ecrane, dar cred că l-ați uh, au ascultat, l-ați auzit și l-ați înțeles. Deci, <laughs> supunem la vot amendamentul oral, compromisul oral. Cine stă pentru? Vă mulțumesc. Cine stă împotriva? Majoritatea a votat pentru, deci uh, compromisul uh, oral se adoptă. Mergem mai departe la amendamentul 16. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Mulțumesc. Cine este împotriva? Sunt și câteva voturi împotriva, dar majoritatea a votat pentru, deși se adoptă. Amendamentul 17 acum. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotriva? Majoritatea a votat pentru, deci se adoptă. Amendamentul 18 acum. Cine este pentru? Vă rog să votați acum. Mulțumesc. Cine este împotriva? Sunt și câteva voturi împotrivă, dar majoritatea a votat pentru. Amendamentul 19. Amendamentul 19. Cine este pentru amendamentul 19? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Nimeni. Se adoptă. Amendamentul 20 acum. Cine este pentru? Vă rog să votați. Mulțumesc. Cine este împotrivă? Majoritatea a votat împotrivă, deci se respinge. Amendamentul 21. Cine este pentru? Vă rog să votați acum. Mulțumesc. Cine este împotrivă? Sunt și câteva voturi din potrivă, dar majoritatea a votat pentru, deci se adoptă. Amendamentul 22. Cine stă pentru? Mulțumesc. Cine stă împotrivă? Sunt și câteva voturi împotrivă, dar majoritatea a votat pentru, deci se adoptă. Amendamentul 23. Cine stă pentru? Vă rog să votați acum. Mulțumesc. Cine stă împotrivă? Majoritatea a votat pentru, se adoptă. Amendamentul 24. Cine stă pentru? Mulțumesc. Cine stă împotrivă? Majoritatea a votat pentru. Se adoptă. Amendamentul 25. Cine stă pentru? Vă rog să votați acum. Mulțumesc. Cine stă împotrivă? Majoritatea a votat împotrivă. Se respinge. 26. Cine stă pentru? Vă rog să votați. Mulțumesc. Cine stă împotrivă? Majoritatea a votat pentru. Se adoptă. 27. Cine stă pentru? Mulțumesc. Cine este împotriva? Nimeni. Se adoptă. 28. Cine este pentru? Vă rog să votați acum. Mulțumesc. Cine este împotriva? Majoritatea a votat împotriva. Se respinge. 29. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotriva? Se adoptă. 30. Pentru. Vă rog să votați acum. Mulțumesc. Cine este împotriva? Majoritatea a votat împotrivă. Se respinge numărul 31. Cine stă pentru? Vă rog să votați acum. Mulțumesc. Cine stă împotrivă? Majoritatea a votat pentru. Se adoptă. Amendamentul 32. Acum cine stă pentru? Vă rog să votați. Mulțumesc. Cine stă împotriva? Majoritatea a votat pentru. Se adoptă. 33. Cine stă pentru? Mm, cine este împotriva? Nimeni. Se adoptă. 34. Cine este pentru? Vă rog să votați acum. Mulțumesc. Împotriva. Uh, nimeni. Mulțumesc de se adoptă. 35. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotriva? Nimeni. Se adoptă. 36. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotriva? Nimeni se adoptă. 37. Cine este pentru? Vă rog să votați. Mulțumesc. Cine este împotrivă? Sunt și câteva voturi împotrivă, dar majoritatea a votat pentru, de se adoptă. Acum un, un amendament uh, oral cum, care combina amendamentele 38 cu 39, îl uh, vedeți pe ecran. Putem să supunem la vot acest amendament oral? Dacă uh, amendamentul, uh, dacă compromisul uh, oral este adoptat, amendamentele 38 și 39 și prima parte din 40 devin caduce. Cine este pentru compromisul oral? Vă rog să votați acum. Mulțumesc. Cine este împotrivă? Majoritatea a votat pentru. Deci se adoptă. 38, 39 și prima parte din 40 sunt caduce acum. Trebuie să supunem la vot acum a doua parte a amendamentului 40. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotriva? Majoritatea a votat împotriva, deci se respinge. 41. Cine este pentru? Împotriva. Majoritatea este pentru, deci se adoptă. 42. Cine este pentru? Vă rog să votați acum. Mulțumesc. Cine este împotriva? Majoritatea a votat pentru, deci se adoptă. 43. Cine este pentru? Vă rog să votați acum. Mulțumesc. Cine este împotriva? Nimeni se adoptă. 44. Acum cine este pentru? Vă rog să votați acum. Împotriva. Nimeni, deci se adoptă. Și acum întreaga rezoluție, astfel uh, modificată, cine este pentru rezoluție, vă rog să votați acum. Cine este împotriva? Șapte. Opt voturi împotrivă, o abținere. Deci se adoptă cu o majoritate. Felicitări nouă tuturor! And now I'll ask, uh... Și acum o să-i dau cuvântul, uh, o să-i rog pe raportorul Arnold Asambramavicius și pe exportul, expertul său și reprezentanții Comisiei Econ să ni se alăture aici la prezidiu. Discutăm un aviz pe un subiect discutat uh, deja parțial cu vicepreședintele Comisiei, domnul Katainen, obiectivele de dezvoltare durabilă, o bază pentru o strategie a UE pe termen lung pentru o Europa durabilă până în 2030. All right. Arnoldas, first I'll give the floor to you and then If any of those who had... Arnolda, da, să-ți dau imediat cuvântul și um, pot să intervină și colegii care doriseră să participe la dezbaterea cu vicepreședintele Comisiei, domnul Katainen, și nu am avut suficient uh, timp uh, la momentul respectiv. Dar, Arnold da, să-ți dau ție cuvântul în primul rând. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul și domnilor, avem a doua rundă a dezbaterii pe marginea uh, obiectivele de dezvoltare durabilă. A fost o plăcere să mă ocup de acest uh, aviz și sper că acest aviz va deveni o contribuție concretă a Comitetului Regiunilor la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă, ODD-uri. Prima precizare pe care o fac uh, se referă la contribuția studiilor uh, pe care au adus-o studiile cerute de noi, apoi am ținut uh, seama de anchetele, de sondajele făcute de Comitetul Regiunilor și OCDE, care ne-au arătat că 60% din respondenți erau în procesul punerii în aplicare a ODD-urilor și pe această hartă puteți să vedeți uh, țara din care provin eu și orașul din care uh, provin eu menționez uh, o bună practică pusă în aplicare de municipalitatea mea, care sper că se va regăsi peste tot în Uniunea Europeană. În pregătirea acestui aviz am avut uh, și posibilitatea de a participa la platforma dedicată tuturor uh, părților in- interesate. A fost o, o experiență utilă și importantă. Am fost numit uh, ca reprezentant al CEUR-ului pe această, la, la această plat, uh, platformă și multe din propunerile noastre se regăsesc în documentul de reflexie uh, elaborat de Uh, platforma respectivă. După cum știți, uh, colega mea, Sirpa Hertel, se ocupă de un aviz uh, um, similar privind ODD-urile în Comisia de Specialitate ENVI și sper că, ca cele două avize să atingă obiective diferite. În primul rând, eu doream să mă refer la guvernanța, la localizarea ODD-urilor printr-o abordare orizontală. Comisia Envi, pe de altă parte, să țină cont de aspectele de mediu, de schimbări climatice, de asemenea și din punctul meu de vedere, cele două avize se completează reciproc și se ajută de asemenea reciproc. reiterez uh, cele spuse în, în discursul ținut în numele PPE. Avem nevoie de o strategie cuprinzătoare care să uh, conțină obiective, calendar și uh, rezultate concrete până în uh, 2030. Tocmai de aceea uh, considerăm că strategia, noua strategie UE 2030 ar, ar putea înlocui strategia existentă UE 2020 prin accedarea viitorului uh, CFM, însă, din păcate, noua agenda strategică 2019-2024 care stabilește domeniile prioritare uh, în continuare este discutată la Consiliul uh, European Însă, concluziile Consiliului de săptămâna trecută nu menționează obiectivele de dezvoltare durabilă. Este o situație uh, regretabilă și aș cere instituțiilor europene să folosească obiectivele de dezvoltare durabilă ca un cadru de orientare pentru viitorul uh, program de lucru, uh, de asemenea ca orientare pentru viitorul program de lucru al Comisiei Europene. În al doilea rând, cred că avem nevoie de o abordare de jos în sus uh, și de o implicare mai mare a actorilor, părților interesate uh, cu caracter subnațional și să, și să recurgem la instrumente existente uh, orizontale pentru punerea aplicarea acestor obiective de dezvoltare durabilă. Pentru noi, deosebit de importantă este politica de coeziune care ar putea să-și aducă contribuția la dezvoltarea um, um, teritorială și dezvoltare durabilă semestrul european uh, și analiza manuală a creșterii sunt instrumente care ar putea fi folosite pentru punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă. Acest aviz uh, a fost adoptat uh, în unanimitate în ultima, cu ocazia reuniunii Comisiei de Specialitate Econ în orașul lituanian Driskena, ceea ce demonstrează că toți membrii din uh, diferitele grupuri politice au uh, tratat cu toată seriozitatea acest subiect și că am găsit un text echilibrat, acceptabil uh, pentru toate grupurile politice. Repet, sper că acest aviz va fi util uh, accelerării globale a punerii în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă și va contribui la transformarea acestora uh, de la o declarație de intenții la un cadru concret de acțiuni. Deci vă mulțumesc uh, foarte mult pentru contribuțiile pe care le-ați adus avizului meu în în, sub forma unor uh, amendamente pentru uh, că ați participat la chestionar și aș dori să mulțumesc expertului meu, lui Tainer, uh, uh, personalul de la Comisia Econ și lui Vasilis și uh, personalului de la grupul uh, PP. Vă mulțumesc pentru atenție și sper că acest aviz va fi util uh, nouă tuturor pentru un viitor mai bun. Mulțumesc! Începem discuția pe acest uh, subiect. Domnul Alonso Pergesela. aveți cuvântul. Muchas gracias. Quería, en primer lugar, Mulțumesc foarte mult. În primul rând vreau să-l felicit pe raportor pentru abordarea avută pentru această localizare, astfel încât la nivel teritorial să ne însușim ODD-urile. Pentru că noi suntem uh, nivelul administrativ cel mai aproape de cetățeni și avem competență în bună parte din obiectivele acestor obiective ODD-uri. O bună parte din autoritățile regionale se implică în realizarea planurilor strategice pentru a vedea cum se poate implementa totul la nivel local. În regiunea noastră, în Mursia, avem 40 de companii uh, ecologiste, culturale, 400 de funcționari care se ocupă de această planificare pentru viitor. Însă, pentru noi, miza cea mare, și este un element pe care l-a comentat atât domnul comisar cât și raportorul, uh, este politica de coeziune, pentru că dacă reușim pentru următoarea perioadă de programare, pentru următorii șapte ani, în aceste programe operaționale pentru Fondul de Dezvoltare Regională, care include teme esențiale, cum ar fi, de exemplu, salubritatea, apa, economia durabilă sau Fondul Social European, pentru că vorbim aici de educație și ocupare, sau chiar și în programele de dezvoltare rurală, cred că toate acestea sunt obiective pe care ni le putem planifica la nivel regional pentru ca nimeni să nu rămână în urmă. Vă mulțumesc încă o dată și mulțumesc raportorului. Mulțumesc, doamna Rendianin. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea și eu să mulțumesc pentru acest aviz atât de important. aș insista și eu asupra uh, nivelului de formare și educație, pentru că e vorba de multe ori de tineri și adulți. Dacă ne dorim o adevărată societate a cunoașterii, a științei, atunci trebuie să modificăm structura societății noastre. Trebuie să încurajăm inovarea și cercetarea și industria, să încurajăm femeile să fie mai bine pregătite, să mizăm pe pregătirea adulților. Avem nevoie de o abordare nouă pentru că altfel vom ajunge la adevărate prăpăstii la nivelul societății noastre dacă nu reușim să modificăm situația actuală pe piața muncii. E nevoie de educație la toate nivelurile. Acesta este un element pe care trebuie să-l subliniem vedem ce se întâmplă la nivelul Statele Unite, Statelor Unite. Acolo se spune mm, Make America Great, great Again. În fiecare zi, uh, mii de uh, ingineri care absolvă facultățile din China, deci nu numai Statele Unite. Toate acestea afectează toate sectoarele de activitate, sănătate, tranziție ecologică. Deci e important să fim și noi lideri. Mulțumesc, domnul Iacob. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că nu am fost uh, eu primul raportor pe avizul pentru dezvoltarea sustenabilă pentru că e vorba de un, o implicare politică a tuturor autorităților locale, a tuturor uh, entităților care s-au uh, implicat pentru aceste obiective. În primul rând însă trebuie să vorbim despre formare. Trebuie să creăm cultura care stă la baza sustenabilității, a abordării sustenabile în condițiile noastre de viață. Și apoi tranziția. Tranziția atât energetică cât și uh, a altor uh, domenii, are un cost și costul acesta trebuie să fie finanțat de exemplu, uh, pentru clădiri sau altele. Există de asemenea măsuri pe care trebuie să le luăm, iar sustenabilitatea este o implicare a resurselor, este o uh, folosire resurselor astfel încât să fie autosustenabil, să poată să sistemul să funcționeze de la sine. Trebuie să implicăm, desigur, guvernele regionale și locale în organizarea noului sistem, împreună cu, desigur, uh, entități private, cu întreprinderi sau alte alți actori pentru ca acest sistem să devină rezilient, să fie rezistent uh, la tranziția pe care trebuie să o implementăm la nivel local. Mulțumesc! Okay, thank you. And I will... Mulțumesc! Aș vrea și eu să fac un comentariu, mai ales dacă ne gândim la ce s-a întâmplat ieri. Am avut o prezentare și am moderat o dezbatere la Comitetul Regiunilor cu ambasadorii pentru climă și am avut o întâlnire a ambasadorilor cu 20 sau 30 de persoane din CEORE care au participat pe lângă alți invitați din afară. Am tras mai multe concluzii în urma acestei dezbateri și, bineînțeles, rezultatele generale vor fi prezentate în mod oficial și uh, vor sta la baza contribuțiilor ambasadorilor pentru climă din partea CEORE. Am avut prezentări foarte interesante din Spania, din Navara, din Galiția, de asemenea din Emilia Romana, din Italia și din partea uh, Comisiei și a Băncii Europene de Investiții. Câteva dintre comentarii au reapărut în mod transversal și anume că Clima este o parte importantă a obiectivelor de dezvoltare și, de asemenea, educația, formarea este o parte esențială în toate aceste ODD-uri, este o parte a procesului general și a planurilor naționale pentru energie și climă, care acum trebuie să fie înmânate Comisiei până la sfârșitul anului. Însă ce s-a discutat cu precădere ieri și s-a cerut a fost ca fiecare oraș, fiecare regiune să-și aducă contribuția, să aibă propriul rol uh, și plan de energie și climă pentru a acoperi toate obiectivele de dezvoltare durabilă. Iată, aceasta are legătură și cu dezbaterea noastră de acum. Un alt element uh, subliniat de comisie era dialogul multinivel Guvernele, în mod normal, pregătesc uh, documente fără să consulte neapărat uh, municipalitățile sau uh, regiunile. Schimbul de bune practici, construirea viitorului împreună, specializarea inteligentă, toate acestea erau elemente fundamentale care au apărut în dezbaterea de ieri. După cum spuneam, vom discuta uh, aceste rezultate, aceste contribuții la nivelul ambasadorilor pentru climă și vom uh, trage concluzii nu doar pentru climă, ci și pentru alte domenii. Trecem acum la vot. La acest aviz s-au prezentat două amendamente și pot să vă spun că votul va fi probabil ușor pentru că raportorul este pentru. Deci uh, amendamentul 1, cine este pentru? împotrivă, nici uh, un vot împotrivă. Se adoptă amendamentul 2 pentru, mulțumesc, împotrivă, nimeni. Atunci, um, avizul modificat, cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, abțineri. Deci, adoptat cu unanimitate. Domnule raportor, felicitări și vă mulțumim pentru munca atât de bună. We move on. Trecem mai departe. Trecem la o bioeconomie durabilă pentru Europa, consolidarea legăturilor dintre economie, societate și mediu. Jacint Horvat este raportorul nostru și am să-i dau cuvântul imediat. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, Cred că bioeconomia sau economia bazată pe biomasă și acest aviz pe această temă are de-a face cu temele anterioare, pentru că fără o astfel de bioeconomie nu am reușit să implementăm ODD-urile și nu am reușit să ne aducem contribuția pentru a atinge uh, obiectivele stabilite la Paris și angajamentele luate acolo. Bioeconomia reprezintă 1,3 miliarde de euro și este responsabilă uh, cu locuri de muncă pentru 8,3 milioane de europeni, deci o parte importantă a economiei noastre. Este esențial să respectăm obiectivele stabilite la acordul de la Paris, să modernizăm industria Europei și să ținem cont de apariția unor noi lanțuri valorice. Aceasta este o parte integrală, de altfel, a economiei circulare și uh, biodeșeurile pot fi reutilizate, pot redeveni resurse pentru noi, iar consumatorii vor putea să reducă în felul acesta deșeurile casnice cu 50% în următorii 10 ani. Bioeconomia își poate aduce contribuția și pentru a avea oceane fără material plastic, fără deșeuri plastice. În anul 2002, de altfel, Comisia a prezentat un plan de acțiune, revizuit ulterior în 2017 și mai târziu Comisia a prezentat o altă comunicare pe tema bioeconomiei. Avizul nostru este de altfel o reacție directă la această ultimă comunicare. Noi considerăm esențial ca până în 2024 fiecare regiune să aibă propriile ă, planuri sau strategii naționale. Și în multe țări acest lucru este deja implementat, sunt multe regiuni care au astfel de planuri și totuși mai sunt uh, și altele care au rămas în urmă. Aceste regiuni cred că ar trebui să primească susținere suplimentară pentru a ajunge la nivelul regiunilor mai performante. O tabelă unică de marcaj, de asemenea, este esențială pentru ca bioeconomia să devină măsurabilă, să putem compara datele existente și să avem indicatori ușor de comparat. Pentru implementarea planurilor strategice avem nevoie de o strategie responsabilă și de un sistem de multiguvernanță, astfel încât fiecare element al strategiei să fie implementat 100%. Pentru noi, municipalitățile reprezintă un adevărat uh, departament uh, al bioeconomiei. Avem nevoie și de o implicare mai mare a clusterilor de informație și trebuie să avem în vedere faptul că pentru bioeconomie e nevoie de o abordare globală este uh, un sistem mare pentru care finanțarea trebuie să vină din mai multe surse. Deci o finanțare doar din politicile agricole, din fondurile pentru politicile agricole sau din fonduri structurale nu este suficientă. E nevoie de o multifinanțare și uh, trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a evita suprapuneri. Educația este și ea importantă. Am discutat despre această temă chiar astăzi. Nici bioeconomia nu este o excepție în acest domeniu. Educația este esențială pentru noi. Aș dori să vă mulțumesc în încheiere pentru contribuțiile dumneavoastră, pentru amendamentele prezentate amendamente care au îmbunătățit avizul. Și probabil tocmai de aceea nici nu avem alte amendamente acum. Aș mulțumi și Valeriei și Olgăi pentru ajutorul lor și expertului meu, domnul Acoș Coșa, care ne-a ajutat să avem un aviz uh, global. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții din sală, doamna Iami Rânsem. Mulțumesc. Aș vrea și eu să mulțumesc raportorului pentru munca excelentă. Este o temă extrem de importantă pe care am abordat-o deja astăzi. Obiectivele noastre sunt ambițioase pentru a ajunge la neutralitatea climei până în 2050 și majoritatea statelor membre susțin acest obiectiv. Acest obiectiv de neutralitate din punctul de vedere al climei ar trebui să îi facă pe europeni să simplifice lucrurile, pentru că competențele sunt diverse în diversele state membre. Am reușit să facem progrese de-a lungul timpului utilizând uh, încălzirea partajată, biomasa și așa mai departe. Însă, de ceva timp, uh, Comisia și Parlamentul au dat dovadă de scepticism și par să nu mai fie atât de interesate de bioeconomie. Criteriile de durabilitate sunt cele care ar fi acum în centrul atenției și Chiar și cultura biomasei a început să ridice semne de întrebare, mai ales la nivelul Comisiei. Eu cred că anumite deduceri fiscale ar trebui să fie la ordinea zilei pentru culturi, cum ar fi, de exemplu, uh, cele care sunt folosite pentru uh, uh, biomasă. De aceea sunt oarecum critică față de propunerea comisiei care nu găsește soluții, ci creează mai degrabă și mai multe obstacole, pentru că n-ar trebui să punem uh, sub semnul întrebării sisteme care funcționează în anumite state membre și care au rezistat până acum. Sper să fie cineva și de la comisie aici care să mă asculte și să transmită acest mesaj. Eu sper ca comisia să faciliteze și să simplifice acțiunea statelor membre în domeniul bioeconomiei, pentru că toate inițiativele mici sunt importante. Mulțumesc dacă mai sunt intervenții. Nu avem nici amendamente, avem doar votul final asupra avizului. Cine este pentru? Mulțumesc împotrivă. Nimeni abțineri? O abținere? Nu? Sunteți împotrivă, să înțeleg. Bine, un vot împotrivă. Se adoptă. Mulțumim raportorului și felicitări. All right, uh, the next opinion. Mulțumesc. Următorul aviz al domnului Ceaba Borboli este consolidarea educației STEM în UE. Vă rog să veniți lângă noi cu experții și reprezentanții SEDEC. All right, uh, without uh, further ado, I will give now the... Mulțumesc. Acum îi voi da cuvântul domnului Ceaba Borboi pentru ca să ne facă o introducere la avizul dumnealui. Stimați colegi, stimate domnule președinte, în uh, calitate de raportor uh, al proiectului de aviz uh, privind uh, consolidarea educației STEM în Uniunea Europeană, permiteți-mi să prezint pe scurt uh, Uh, ideile fundamentale cuprinse în materialul uh, care se bazează pe consultările avute cu diferite stakeholderi. Politicile educaționale și de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor uh, trebuie să se dezvolte continuu, luând în considerare situația economică socială. Șomajul ridicat în rândul tinerilor și migrația persoanelor cu calificare, fenomenul așa numit brain drain, este o problemă majoră în Europa care afectează uh, mai ales țările din Europa Centrală și de Est. Prin urmare, în perioada 2021-2027 trebuie să fie identificate soluțiile care contribuie la dezvoltarea unui model economic bazat pe cunoaștere și egalitate de șanse. Chiar astăzi, uh, uh, viitoarea președinție finlandeză a publicat programul său și educația e pe un loc fruntaș Uh, după foarte bună uh, cooperare cu președinția română, sper să putem continua și să lucrăm împreună cu viitoarea președinție în scopul de a face uh, educația europeană cea mai bună din lume. În continuare, dacă îmi permiteți, o să vorbesc în limba mea maternă, cea maghiară. Tisztelt kollégák! Meg kell vizsgálni, hogy melyek azok a megoldások, amelyek révén segíteni tudjuk a fiatalok szülő... Dragi uh, colegi, aș vrea să găsim soluții pentru ca oamenii să rămână la ei în țară și aș vrea să ne concentrăm pe educația știam, pentru ca să ținem legătura în continuare și între uh, educație și aspectele sale practice. Trebuie să îmbunătățim știința, uh, ingineria, matematica. Acestea sunt sfere de educație care sunt foarte importante pentru economie și pentru creșterea economică. Creativitatea este de asemenea esențială. Acesta este motivul pentru care trebuie să creăm uh, locuri de muncă cu ajutorul educației STEAM și să combatem șomajul. Există anumite obstacole, dar pentru a putea să le depășim, autoritățile locale au un rol crucial de jucat în acest tip de educație. Ea oferă o oportunitate perfectă de armonizare a cererii și ofertei pe piața muncii. Trebuie să oferim uh, locuri de muncă bune și să creăm oportunități pentru tineri. Ceea ce înseamnă că trebuie să includem anumiți actori uh, și grupuri de interes și trebuie să ne concentrăm pe autoritățile regionale și locale. Este mm, esențial să oferim uh, resurse financiare potrivite și infrastructură. Trebuie să ne concentrăm pe formarea profesorilor, dar și pe participarea femeilor. E bine să integrăm educația STEAM în uh, formarea adulților și uh, în educație. Trebuie să ne concentrăm pe comunități, pe limbi, atunci când vorbim de strategiile acestei politici. Ce înseamnă acest lucru? Anumite programe educaționale trebuie să se concentreze pe acest aspect. Recomandăm ca educația STIAM să integreze o prioritate care să fie programele Erasmus sau, sau similare. În timpul președinției finlandeze, educația STEAM trebuie să devină o prioritate. Iar în final, permiteți-mi, vă rog, să mulțumesc tuturor celor care au participat în dezbatere, la dezbatere. Vreau să mulțumesc Comitetului Regiunilor, dar și membrilor PPE, și SEDEC-ului. Vreau să mulțumesc pentru analiza făcută și grupului de analiză, desigur, pentru că m-am putut sprijini pe ei. Trebuie să ne concentrăm pe sistemul educațional dacă dorim să-i promovăm pe tineri. Trebuie să le oferim cunoaștere, o cunoaștere și cunoștințe potrivite Trebuie să ne concentrăm de aceea pe acest tip de educație și vreau să vă rog de susținerea acestui raport. Vă mulțumesc. Dorește cineva să intervină? Doamna Carielainen. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și să-l felicit pe raportor pentru acest text care vine la momentul potrivit. După cum ați spus, chiar astăzi, programul președinției finlandeze a fost publicat și se poate vedea din acest document cât de importantă este educația, formarea și cunoștințele. Dacă vrem ca pe viitor să mai putem miza pe inovare, pentru ca cetățenii să poată beneficia de această inovare, trebuie să fim fruntași în domeniul tehnologiei și biologiei. Și trebuie să nu uităm că egalitatea între gen, genuri contează foarte mult, e nevoie și de femei în aceste sectoare. Și pentru ca să avem femei ingineri, trebuie să încurajăm uh, fetele tinere să se intereseze de aceste domenii și după aceea ele să poată să decidă să studieze aceste materii la facultate. Trebuie să punem accentul și pe educația primară. Cam pe la vârsta de 10 ani, de fapt, încep să te interesezi de toate fenomenele naturale, uh, și acesta este momentul propice pentru a acționa. Avem nevoie de profesori care să încurajeze tinerii, care să, uh, să le stimuleze interesul. E nevoie însă și de instrumentele cu care să poată face acest lucru, iar aici intervin autoritățile locale. Aș vrea să-l felicit pe domnul raportor. Voi face totul pentru ca în toamnă când Finlanda va fi în mijlocul președinției sale și uh, va fi preluat ștacheta de la președinția română, să colaborăm foarte bine pentru ca să avansăm pe acest dosar și pentru ca să avem tocmai o învăță- un învățământ mai bun în domeniul științelor și tehnologiei. Mulțumesc! Eu sunt uh, foarte bucuros că avem acum acest aviz pentru că eu sunt profesor de fizică domnul Cobor, și în uh, viața reală, unde predau, văd o mare diferență între provocări și cunoaștere în domeniul științelor. Persoane care nu au multe cunoștințe în domeniul științelor vor avea însă probleme să se integreze pe piața muncii, nu vor înțelege ce este schimbarea climatică, vor crede că este doar vorba de o opinie politică și de aceea mm, Uh, populiștii sau uh, o majoritate care votează populismul uh, va putea să pună chiar capăt măsurilor în domeniul schimbărilor climatice. Susținerea este de obicei acordată școlilor, însă sistemele școlare sunt foarte diferite în Europa, mai ales în liceu. În mai multe state membre avem probleme în uh, ceea ce privește profesorii de științe în anumite state membre, precum Ungaria, liceele sunt publice și deci guvernele locale nu au foarte multe de zis în funcționarea acestor școli. Iar uh, statul și bisericile sunt responsabile de uh, curicule, ceea ce este o contradicție internă pe care va trebui să o depășim. Mulțumesc! Acum putem să trecem mai departe la da, doamna Reinström. Da, mulțumesc, domnule președinte. Acum uh, cât va timp, cineva a vorbit despre lipsa femeilor în uh, filierele tehnice ale învățământului. Într-adevăr, așa este. Problema este însă că anumite persoane, mai multe persoane nu se mai interesează de filiera matematică sau științifică, dar poate că se interesează de domeniul digitalizării. Însă la digitalizare avem și mai puține fete care studiază informatica, ceea ce va deveni o problemă pe viitor. Eu cred și că posibilitățile pe care le oferă digitalizarea și inovarea necesită de asemenea o perspectivă de gen pe viitor care ar trebui integrată. E momentul ca și femeile să poată beneficia de pe urma digitalizării. Dacă vorbim despre promovarea științelor, poate ar trebui să creăm și un plan de acțiune inclusiv. Trebuie ca programele să fie mai bine adaptate la fetele tinere, dar și școlile trebuie să se adapteze la această realitate obiectivul fiind ca toată lumea să poată participa la această revoluție. Mulțumesc! Acum putem să trecem mai departe la vot. Putem vota amendamentele. Avem un amendament pe care o să-l votăm mai întâi. Uh, raportul este împotrivă. Cine este pentru amendamentul 1? Vă rog să ridicați mâna. Împotrivă. Majoritatea este împotrivă, deci acest amendament a fost respins. Și acum votăm astfel întregul aviz, astfel modificat. Cine este pentru? Împotrivă? Nimeni, abțineri, nimeni. Deci se adoptă în unanimitate. Mulțumesc și felicitări domnului raportor. All right, next is towards... Uh... Bun, trecem mai departe la punctul următor, către un cadru european mai cuprinzător privind perturbatorii endocrini și raportorul este 1. Zilberg. Iar expertul dumneavoastră și reprezentantul Comisiei NAT poate să vină sus. Yeah, we are. yeah. Okay, Mr. Rapporteur, I'll give the... Domnule raportor, vă dau cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am uh, onoarea să prezint proiectul de aviz din partea Comitetului Regiunilor pe un subiect care este destul de vechi, dar la care am adăugat o perspectivă proaspătă. Cred că am putea să și uh, vedem cine știa ceva până astăzi despre efectul negativ al uh, perturbatorilor endocrini. Însă, fiind dat că am discutat în Comisia NAT de mai multe ori și fiind dat că foarte mulți dintre dumneavoastră au devenit familiari uh, și familiarizați cu această temă, avem uh, oportunitatea acum să prezentăm doar anumite fapte importante uh, care arată de ce sunt importanți perturbatorii endocrini și de ce afectează ei și nivelul local al comunităților pe care le reprezentăm. În primul rând, ceea ce este important este că Comisia Europeană a venit cu o astfel de inițiativă și noi considerăm că până nici mai departe Comisia nu trebuie să mai întârzie adaptarea și adoptarea noilor strategii pentru perturbatorii endocrini. Este important ca această nouă strategie să fie și completată de un uh, calendar foarte clar și de noi criterii pentru perturbatorii endocrini în toate actele legislative relevante ale Uniunii Europene. Așa putem să reducem expunerea la perturbatorii endocrini, mai ales uh, prin, uh, între cele mai vulnerabile grupuri. Problema este că percepția publică despre perturbatorii endocrini este superficială, iar foarte mulți cetățeni nu sunt familiarizați cu noțiunea de perturbatori endocrini. Ar trebui cât de repede să abordăm de aceea și diferențele dintre legislațiile la nivel european când e vorba de reglementarea acestui domeniu și trebuie să armonizăm și felul în care este tratat subiectul în legislația europeană. În primul rând, eu zic că ar trebui să dăm prioritate aspectelor de sănătate ale cetățenilor. Trebuie să ținem cont de interesul consumatorilor, dar și de interesul industriei. Însă atunci când vorbim despre conflictul dintre interesele industriei uh, și uh, interesele uh, cetățenilor, adică sănătatea lor, trebuie bineînțeles să dăm prioritate sănătății cetățenilor. Nu este suficient să vorbim despre legătura dintre perturbatorii endocrini și anumite perturbări uh, Uh, trebuie să ne gândim însă și la sănătatea umană, dar la, și la climă și la lumea animală și ar trebui să luăm acțiuni concrete și rapide când e vorba de afectarea societății ca atare. Eu cred că trebuie să fim gata să avem un mesaj clar din partea autorităților, locale și regionale care sunt gata să protejeze generațiile viitoare. După cum ziceam, acest subiect e destul de vechi, însă în același timp este și nou. În proiectul de aviz pe care îl discutăm acum, toate subiectele adiacente au fost uh, expuse în detaliu. Aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au înaintat amendamente la Comisia NAT și aș vrea să mulțumesc și colegilor de la Comisia NAT pentru implicare. Vreau să mulțumesc expertului meu, profesorul Anders Weltman, care a contribuit enorm la realizarea acestui raport, care este echilibrat și detaliat, după părerea mea. Avem un amendament care a fost înaintat și cred că putem să îl discutăm. Vă rog. Mulțumesc spuneam că este un amendament, dar dacă mai dorește cineva să intervină în general pe subiect... Haideți să votăm pe amendament. Raportul este în favoare, este pentru. Cine este pentru, vă rog să ridicați mâna acum. Cine e împotrivă? Nimeni. Bine, atunci se adoptă. Iar acum vom vota întregul aviz astfel amendat. Cine este pentru, vă rog să ridicați mâna. Împotrivă? Nimeni. Abțineri? Nimeni. Se adoptă în unanimitate. Felicitări domnului raportor. All right, so Bun, acestea au fost avizele pe care trebuia să le discutăm astăzi. Avem câteva avize de votat mâine, dar uh, astăzi mai avem chestiuni de la nivelul UE uh, relevante pentru autoritățile locale și regionale pe ordinea de zi. După cum știți, la ultimele plenare am mai avut subiectul acesta în care ceream membrilor înainte dacă doresc să facă o propunere pentru un subiect specific dacă vor să explice mai mult aceste domenii pe care vor să le abordeze, raport conferința președinților poate să aleagă unul din subiecte sau câteva pentru ca să fie discutate. Și pentru plenara aceasta am, am selectat două subiecte, dar din păcate, din cauza absenței celor care au propus temele, nu avem decât o singură temă pe care o vom discuta și anume procedurile de notificare pentru planificarea urbană. Și aș vrea de aceea să-l rog pe domnul Peter Kurtz să ia cuvântul pentru ca să ne informeze cum stă situația și cum afectează schimbările orașul dumneavoastră. Și după aceea Vom afla și de la delegația olandeză, de la domnul Jongman, cum stau lucrurile și ne va da și dumnealui câteva idei despre ce se întâmplă. Dar se pare că nu este aici, poate că altcineva de la uh, delegația olandeză va putea să ia cuvântul. Așa că începem cu Peter Kurz. Vă rog. După acestea vom deschide însă discuțiile. Vă rog, domnule Kurz. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimați colegi, în primul rând aș dori să-mi adresez mulțumirile pentru faptul că ați pus acest subiect pe ordinea de zi. Aș vrea să explic explic puțin despre ce este vorba, pentru că este vorba nu numai de orașul nostru, de Olanda, de Germania, ci și de alte comune în întreaga Europa. Este vorba nu neapărat de notificare sau de directiva de notificare, ci e vorba de șansa pe care o avem prin această directivă de a înlătura o problemă foarte mare dar că aceasta nu va mai putea fi uh, folosită și anume Trebuie să vă explic că a avut loc în ianuarie 2018 o sentință a curții, a fost dată o sentință a curții. Până la data aceea, cu toții noi plecam uh, de la premiza că planificarea urbană nu pot fi uh, supuse directivei de serviciilor, dar Curtea Europeană de Justiție a decis că ele pot fi supuse acestei directive dacă, de exemplu, este Um, restrâns uh, comerțul uh, în detaliu. Acesta este cadrul. Avem, de exemplu, un centru, avem un plan uh, urbanistic pentru centru și avem mai multe oferte care sunt importante pentru um, centrul orașelor noastre, însă anumite aspecte vor fi eliminate, de exemplu în domeniul comercial. Aceasta va trebui să fie notificat pe viitor printr-o procedură de notificare. Deci toate deciziile comunale la nivel local vor trebui să fie notificate uh, către Uniunea Europeană printr-o procedură de notificare. Germania are 11.000 de comune. În orașul nostru decidem de multe ori pe an să facem un astfel de plan de urbanism, vă dați seama că e vorba de mii de proceduri numai din Germania care vor trebui să fie notificate către Uniunea Europeană, mai de precis către Comisie. Deci nu e vorba numai de o sarcină birocratică suplimentară, ci mai ales um, unul din drepturile primare și anume dreptul de autoadministrație la nivel teritorial local este de fapt blocat uh, Mie mi se pare că este un caz pentru COR, dar este o problemă și pentru Europa în general, pentru că toate prejudecățile despre Uniunea Europeană se adeveresc aici, prin această sentință. E vorba de Uniunea Europeană care iar se ocupă de aspecte care cel mai bine sunt reglementate la nivel local. Noi uh, ar trebui să nu fim întrerupți și nici împiedicați în exercitarea gestiunii la nivel local, ceea ce, se, ceea ce contravine prin această decizie așadar uh, acestui principiu. Nimeni însă se pare că nu are această intenție de fapt. Nimeni nu dorește să supună planurile de planificare urbană directivei pentru servicii, dar pentru că nu s-a putut ajunge la un acord pe procedura de notificare, va trebui eventual să cerem Comisiei Europene să nu înainteze această directivă și astfel să se creeze posibilitatea de a interveni și de a împiedica această hotărâre poate prin Parlament chiar. Deci avem două pârghii, Parlamentul, deci aș vrea să vă rog să lansăm o inițiativă în direcția Parlamentului și, în al doilea rând, vreau să rog pe colegi să contacteze guvernele lor naționale pentru ca să încercăm la Consiliu să mai obținem un, o întoarcere a drumului, pentru că este vorba de o evoluție negativă, greșită, după părerea mea, care nu poate decât să aducă daune daune autoadministrării la nivel local și nu văd care ar fi avantajele unei astfel de notificări. Mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult, iar acum, în numele delegației olandeze, domnul de Heer dorește să ia cuvântul. Ja, dank u wel. Ik zou de woorden van mijn Duitse collega... Vă mulțumesc. Sunt de acord cu cele spuse de domnul Kurz. În țările de jos, din momentul în care acest dosar a fost făcut public în anul 2017, ne ocupăm de acest subiect. Directiva privind uh, notificarea extinde obligativitatea de notificare extrem de mult. Există o perioadă de mm, consultare de 3 mm, luni și tocmai din acest motiv cred că trebuie să acționăm, pentru că în uh, trei luni nu putem să punem în aplicare mm, acest cadru uh, normativ. Acest lucru ar însemna ca autoritățile locale și uh, regionale um, sunt puse într-o sală de așteptare, nu știu uh, ce trebuie să facă Um, și li se răpește capacitatea decizională. Nu avem nimic împotriva liberei circulații a serviciilor, însă ne întrebăm care vor fi consecințele uh, pentru puterea decizională a autorităților uh, regionale și locale această putere decizională trebuie să rămână și uh, această directivă uh, privind uh, notificarea aduce cu sine prea multe puncte mm, neclare. S-a spus că negocierile sunt blocate în uh, Consiliu și cred că împreună ar trebui să ne gândim cum, am, cum reușim să depășim acest blocaj. Împreună cu colegul Curț îmi doresc și eu să uh, trecem noi la acțiuni, să discutăm cu Parlamentul European eventual pentru ca acest subiect să fie uh, rezolvat. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Mai dorește și altcineva să ia cuvântul?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 Îi uh, salutăm în numele COR atât pe câștigători, avem trei câștigători, uh, cât și pe uh, unii dintre membrii juriului. Deci vă rog să vă alăturați nouă și mai apoi organizăm ceremonia în sine. schema Regiunea Europeană Întreprinzătoare își păi aniversează în acesta cea de-a 10-a aniversare. Sunt foarte încântat că, iată, astăzi am și ocazia de a înmâna aceste premii, asta deoarece, asta cu atât mai mult cu cât uh, am fost foarte implicat în în uh, procedură, încă de la început, regiunea pe care o reprezint chiar a fost una dintre laureate. Eu am fost președinte al juriului și vă spun uh, sincer că n-a fost deloc ușor să alegem uh, laureații. Lista regiunilor care și-au depus candidatura a fost mai mult decât convingătoare. Asta fără să ne fi uitat la proiectele lor. Deci eram de la bun început convins că vom avea o competiție foarte, foarte strânsă. După aceea am evaluat totul alături de colegii din juriu și uh, interesul nostru a sporit uh, cu atât mai mult cu cât, uh, iată, am avut ocazia de a vedea ce se ascunde uh, în spatele proiectelor. Am uh, ajuns să învățăm, uh, să, să aflăm în detaliu mai multe despre diversele regiuni. Așa că am ales în deplină cunoștință de cauză. Acum dați-mi voie să le cer reprezentanților regiunilor să ni se alăture Gdansk, regiunea Gdansk și Pomorski. we have as well uh, Gothenburg. Gothenburg, de asemenea, din Suedia, o regiune de afaceri și după aceea regiunea Navara din Spania. Yeah, hello, hello, hello. welcome. Thank yeah. you. Please. Congratulations. Congratulations to you. Thank you. Just uh, join there first and So we have here uh, uh, uh, first uh, from uh, Pomorski region. Mai întâi de toate, mareșalul din regiunea Pomerania, domnul Struc, pe care îl cunoaștem foarte bine, este coleg de al nostru. Alături de el îl vedem pe Alen Alexandrevici, viceprimarul din Gdansk, Axel Josefson, președintele Asociației Autorităților Locale din Göteborg și președintele uh, Consiliului Municipal. Bun venit și dumneavoastră. După aceea, domnul Manu Aiardi, vicepreședinte al Guvernului Regiunii Navara. Uh, dați-mi voie să vă spun de la bun început că IMM-urile reprezintă până la urmă motorul de creștere la nivel european. Și în acești 10 ani de premiu regiune european, uh, de premiu al regiunii europene întreprinzătoare. Am văzut cum anume uh, regiunile au început să învețe unele dintre celelalte și au reușit să sprijine tocmai antreprenoriatul, start apurile și IMM-urile. O dovadă a faptului că premiul acesta este foarte important uh, globalizarea, dezvoltarea digitală, inovările, schimbarea Uh, comportamentului consumatorilor cu siguranță vor forța cu toatele în următoarele ani IMM-urile europene să se reinventeze. Și în acest context, uh, activitatea regiunilor, autorităților locale, a universităților și a altor factori este absolut esențială. Avantajul competitiv al Uniunii Europene va fi uh, Uh, în va fi pe măsura reacției IMM-urilor la aceste schimbări. Dacă e ca viitorul să fie unul roz, atunci e clar că IMM-urile au nevoie de conducători, de lideri, dar și de angajați de cea mai bună calitate. La ce ore, știți prea bine, ne dorim uh, creștere, creștere durabilă, și ne concentrăm în acest context pe creșterea de jos în sus, subliniem cele trei criterii esențiale și cu toții am lucrat la aceste priorități și la aceste criterii pe care le știe toată lumea, digitalizarea, specializarea inteligentă, etc. Ei bine, toate aceste criterii au fost analizate de noi, în momen, de noi membrii uh, uh, juriului. Prin acest premiu demonstrăm faptul că orașele și regiunile chiar pot influența cadrul antreprenorial, pot îmbunătăți competitivitatea și pot face loc inovării. Uh, permit diverselor uh, părți interesate să interacționeze, cum anume creând un ecosistem potrivit activităților antreprenoriale. Printr-o uh, promovare a genului acestuia de inițiative, de fapt, uh, încercăm să creăm uh, Silicon Valleys peste tot în Europa. Nu neapărat vrem să copiem modelul uh, european, ci vrem să american îmi cer scuze, ci vrem să le adaptăm specificităților europene alături de Comisia Econ, de, alături de juriu, alături de colegii de, din COR, am decis să uh, reînnoim acest premiu. Vom veni cu rezultatele consultărilor noastre nu peste mult timp. Comisia respectiv DG Grow uh, colaborează cu noi și organizează de altfel o conferință Econ uh, axată pe IMM-uri. Această conferință va avea loc uh, în Helsinki în noiembrie și cu ocazia respectivă vom prezenta noua noastră, de vi, noua noastră viziune asupra premiului regiunii europene întreprinzătoare. Unele dintre propuneri, uh, să știți, anul acesta au fost uh, deosebit uh, de novatoare. Mă bucur tare mult că Suedia se numără printre laureați. Și deci, iată, harta Europei este acum mai echilibrată, dar am așteptat sau așteptăm cu mare nerăbdare și propuneri care să vină din alte regiuni, din alte zone ale Uniunii Europene. Sunt absolut convins însă că uh, toate regiunile care au participat la uh, selecție au făcut pași înainte și nu putem decât să le lăudăm și să le solicităm candidaturile și pe viitor. Și acum, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să înmânez premiile. Încep cu domnii Stroc și domnul Ale- eh, eh, și Alexandrovici în numele regiunii Gdansk și Pomerania. Well, you're here... Domnule președinte, veți asculta limba poloneză. Doamnelor și domnilor, acest premiu pe anul 2020 este o distinție unică în felul său, pentru că <laughs> Okay, you can show that so to the Yes, for the TV and other media. Okay, you can continue. Thank you. Thank you. Thank <laughs> you. Some words I repeat. Nagroda Europejski. Bine, reiau. Această distinție este unică în felul său. Pentru noi este specială, deoarece este încununarea eforturilor guvernului nostru local și regional încadrate în strategia noastră de dezvoltare. Suntem mândri astăzi să afirmăm că regiunea noastră este una uh, fruntașă, nu numai în Polonia, ci și în Europa din punctul de vedere al nivelului de dezvoltare. Avem o rată mare de creștere avem uh, uh, o rată a șomajului foarte scăzută, avem spirit de întreprindere și economia noastră este orientată către export. Cel mai mult contează să fii flexibil, să poți să reacționezi uh, și să te adaptezi realităților. Poate că aceasta este principala provocare a timpurilor noastre să poți să te dezvolți, să faci față concurenței, să poți să um, atragi talente și credem că dacă o regiune este deschisă, dacă promovează diversitatea, atunci credem că totul poate să se desfășoare în cele mai bune condiții. Și mă gândesc și la colegul Adamovici, care a fost prezent la fiecare dintre sesiunile COR-ului. <clears throat> Cum spuneam, acest premiu uh, este dovada punctelor forte ale comunității noastre, este o mărturie a valorilor europene pe care regiunea noastră le apără. Și noi ne aducem aminte foarte bine de vremea ligii hansiatice, atunci când a fost construit orașul Gdansk. Gdansk uh, a fost construit bazându-se pe comerț și diversitate. Am tras învățăminte din trecut. Pentru noi solidaritatea este deosebit de importantă. Acest premiu unic, cel pentru uh, regiunea întreprinzătoare, este, din punctul nostru de vedere, un angajament. Un angajament care nu este doar de natură economică, nu este doar pentru a promova spiritul antreprenorial, ci ne obligă să creăm condiții de dezvoltare oneste și drepte pentru toți cetățenii din regiunea noastră, inclusiv pentru imigranți. Doamnelor și domnilor, domnule președinte, vă mulțumesc încă o dată că mi-ați acordat acest premiu. Thank you. Thank you very much. Mulțumesc. Acum cel de-al doilea trofeu. You want to... Okay, sure. Okay, go ahead. Mr. Alexandrovich. Domnule președinte, domnule Alexandrovici, Stimați reprezentanți ai comunităților locale și regionale din Europa, doamnelor și domnilor, este o mare plăcere să ne aflăm astăzi aici. Dați-mi voie să vă spun câteva cuvinte, dar o voi face și eu în limba mea maternă. Sunt foarte mândru să accept în numele orașului Gândasc acest premiu împreună cu regiunea Pomorschii. Eu accept acest premiu pentru regiunea antreprenorială europeană pe anul 2020. Acest uh, premiu este cea mai bună dovadă că nu ne-am pierdut vremea în ultimii 30 de ani de când au început transformările în Polonia. Și nu am pierdut uh, anii de când am uh, aderat la UE. Gdansk este uh, Centrul cultural al regiunii este capitala regiunii, dar uh, influențează, uh, are influență și dincolo de regiune și a putut să dinamizeze spiritul antreprenorial. În urmă cu câțiva ani ne-am fixat un obiectiv foarte ambițios. Ne-am uh, dorit să putem să atragem talente, oameni cu spirit antreprenorial, oameni care erau conștienți de moștenirea noastră, care dădeau dovadă de solidaritate, dar și de creativitate, care doreau să <clears throat> construiască viitorul împreună cu noi, indiferent de vârstă, de origine, de sex, de religie. Ce conta era capacitatea lor, indiferent dacă aveau capacități diferite sau orientări sexuale diferite. Uitându-mă în trecut, cred că am atins acest obiectiv. Gdansk în ziua de astăzi nu este doar un oraș în care se dezvoltă bine economia tradițională, de exemplu, tot ceea ce ține de economia maritimă sau de uh, uh, producerea de combustibil. Noi suntem un oraș uh, vizionar în care dorim să avem uh, resurse umane diversificate. Vrem să fim deschiși față de tot ceea ce vine din afară. Cum spuneam, să revenim la tradițiile religii hanseatice. Când ne uităm la valorile noastre, precum diversitatea, să fim uh, conștienți de potențialul diversității și influența asupra potențialului economic, din aceste motive, Gdansk este un oraș special. Și Gdansk este un oraș special chiar, uh, cum spuneam, spuneam și dincolo de regiune, în ceea ce privește felul în care funcționează organizațiile noastre sociale, administrația, universitatea și așa mai departe. Această viziune a fost uh, uh ilustrată de crearea de noi modele pentru a integra pe imigranți, ceea ce era o avantpremieră în Polonia. Vrem să facem tot ce ne stă în putință ca să ne asigurăm că Gdansk este un oraș unde companiile pot să fie înfloritoare, unde se poate trăi uh, bine, unde să te simți stimulat în creativitatea ta, în energia ta, să avem cetățeni <clears throat> care cred în tradiții, dar în același timp își doresc un oraș modern și care nu-și uită trecutul aparte. parte organizăm evenimente culturale, investim în educație, în sport. Ne dorim să fim ecologici în sectorul transportului public. Vrem să ne concentrăm pe o calitate de viață bună pentru cetățenii noștri. Ei au o piață imobiliară foarte bine pusă la punct Turismul este de asemenea foarte important. Dacă vă uitați la 2018 am avut peste 3 milioane de vizitatori și în fiecare an avem 3.000 de oameni care aleg să trăiască în Gdansk. Noi ne-am deschis înspre lume și e ușor atunci când ești la Gdansk să te deplasezi către alte orașe din Polonia indiferent de modul de transport pe care îl alege, aerian, uh, pe mare sau um, pe stradă. Gdansk e mult mai aproape decât vă închipuiți și atunci când veți veni la noi, vă veți da seama că merită să petreci timp în Gdansk, nu doar câteva clipe. Merită să ai încredere în acest oraș, în această regiune. Eu cred că acest premiu uh, va fi pentru noi o încurajare suplimentară și ne va permite să facem mai multe pentru spiritul antreprenorial în orașul, în provincia noastră, precum și în întreaga Polonie. Și nu în ultimul rând vreau să mulțumesc tuturor celor implicați la nivelul orașului, al regiunilor, mulțumesc și președintelui. Vă mulțumesc pentru muncă și cooperare. Okay, and let me Mulțumesc foarte mult și acum foarte pe scurt dați-mi voie să fac un rezumat ce a spus juriul în uh, motivarea sa de ce anume au fost selecționate aceste două regiuni, Pomerski și Gdansk. Uh, acestea sunt uh, țintite spre atragerea talentului și dezvoltarea lor, încurajarea IMM-urilor și oferirea de cunoștințe uh, Uh, în domeniul tinerilor. Așa că asta vom avea de învățat de la dumneavoastră în următorii ani și să sperăm că veți spări colaborarea și cu alte regiuni. Și acum trecem la Göteborg și înainte să acord acest premiu, să înmânez, să dau cuvântul domnului Iosef Sanso, dați-mi voie și aici să vă explic ce anume am uh, găsit noi drept elemente Uh, caracteristice în candidatura dumneavoastră. E vorba de strategie pe termen lung, care a fost dezvoltată într-un spirit multilateral <laughs> pentru îmbunătățirea mediului de afaceri și pentru crearea unor mai bune condiții pentru dezvoltarea IMM-urilor. Și acum aș dori să înmânez acest premiu lui Alexis Iosefin. Now the floor is yours. Thank you. Uh, thank you very much, Mr. President. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt foarte mândru și uh, recunoscător să pot primi în această seară acest premiu. Göteborg, poate mulți dintre noastre nu cunoașteți acest oraș, dar a fost întemeiat în 1621 și are o lungă tradiție comercială. Ori astăzi avem peste 700 de uh, industrii diferite reprezentate în această regiune, deci uh, am transformat profilul nostru și acesta a devenit uh, multi, bazat pe mai multe sectoare. 70% din regiunile nordice, din industria din regiunile nordice, se află în apropierea orașului nostru, Göteborg. Deci puteți să vă dați seama că e un centru destul de important pentru tot ceea ce ține de industrie. Avem în continuare portul cel mai mare din Scandinavia și asigură legături cu Marea Baltică și Atlanticul și reprezintă peste 11.000 de nave zilnic din care o treime reprezintă uh, exporturile noastre care trec prin acest port. Deci e impresionant. E un volum foarte mare. Și încercăm să îmbunătățim comunicarea cu Norvegia, cu Oslo și de asemenea cu Copenhaga și Hamburg. În așa fel încât să fim cât mai bine echipați ca să ținem seama de nevoile uh, actorilor noștri comerciale. Un alt element important îl reprezintă partea industrială, cu întreprinderi foarte puternice, precum Volvo, și uh, sunt, e ceva destul de unic în această regiune pentru că suntem un punct nodal pentru toate componentele ce sunt utilizate în fabricarea acestor produse. Deci avem o schimbare de mentalitate Uh, de multe ori se pleacă de la un produs chimic pentru a ajunge la un calculator, dar noi ne-am adaptat, industria s-a schimbat și, deși avem un mediu de afaceri foarte bun, ne dăm seama că în continuare e nevoie de o strategie pentru a îmbunătăți condițiile oferite mediului de afaceri. Așa cum a spus domnul președinte chiar adinaori, antreprenoriatul este un element cheie pentru noi, în așa fel încât să, fim, uh, uh, să avem o activitate încununată de succes și pe viitor. De aceea e important să continuăm și de aceea avem nevoie de o nouă strategie de îmbunătățire a mediului de afaceri, în așa fel încât să dezvoltăm, să punem accentul pe spiritul antreprenorial și avem peste 120.000 de locuri de muncă noi prevăzute până în 2025 în această regiune. Acum, partea unică în strategia noastră este abordarea de jos în sus. Adică am implicat comunitatea de business în momentul în care am pus la punct această strategie. Am avut peste 40 de ateliere cu peste 1000 de întreprinderi care au participat la aceste dezbateri, ceea ce ne-a permis să desprindem învățăminte cheie pentru a îmbunătăți mediul de afaceri și condițiile oferite acestor întreprinderi, ceea ce e un element deosebit de important pentru noi. Și, evident, ar mai fi și o parte critică. Atunci când am discutat despre uh, însușirea acestei strategii de către comunitatea de business, să știți că e mai simplu, având în vedere că această comunitate a fost implicată. Și vreau să mulțumesc tuturor pentru avânt, pentru angajament, în așa fel încât să fim în măsură să ne depunem candidatura pentru acest premiu și cred că premiul acesta de fapt reprezintă chiar o recunoaștere a muncii pe care am depus-o. și vom continua să depunem eforturi pentru a îmbunătăți condițiile oferite întreprinderilor. Vrem să punem la punct cea mai bună strategie posibilă și premiul acesta e foarte important pentru noi pentru că reprezintă o dovadă a faptului că ne aflăm pe calea cea bună. Și încă o dată vreau să vă mulțumesc. Thank you, Axel Josefson. Mulțumesc foarte mult, Axel Josefson, și acum trecem la regiunea Navara. Și aici câteva elemente cheie um, care se desprind din această candidatură. E vorba mai întâi de o atitudine exemplară pentru a îmbunătăți activitatea antreprenorială în rândul populației locale cu acțiuni țintite pentru a consolida potențialul acestei regiuni. Și planul de antreprenoriat Uh, prevede de asemenea o specializare inteligentă și cu siguranță regiunea dumneavoastră va implementa această strategie pe viitor în, sau în următorii ani. Toate aceste elemente sunt importante și noi vrem să învățăm din această experiență, așa că dați-mi voi acum să înmânez acest premiu domnului Manu Aiergi.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 ekintzailletza plana noski, zientzia teknologia eta berrikuntza plana ere bai, klaster politika, arrisku kapitala, gizarte ekonomiaren osoko plana, ekintzaileentzat eta enpresetarako Let me just interrupt please. Uh, sorry that we don't have Da, ne pare rău, însă să știți că nu avem interpretare în limba dumneavoastră maternă. Așa că încercăm să înțelegem cât mai mult în direct din această intervenție. Dacă nu, să știți că pot să vorbesc și spaniolă. So we can have that as well. Bun, foarte bine atunci. Doream să spun mai întâi o, că vă urez tuturor o după amiază plăcută. Vreau să vă salut președin, pe dumneavoastră, președintele COR. Doamnelor și doamnelor, mai întâi de toate, Aș dori să felicit celelalte două regiuni care sunt alături de noi în această seară, Pomorski, Gdansk și, evident, Göteborg. Felicitări, bravo! Vreau să spun, de asemenea, că sistemul antreprenorial din Navara reprezintă rezultatul eforturilor făcute de guvernul local, așa cum a spus și reprezentantul uh, orașului Göteborg. Până nu de mult, noi am uh, revizuit strategia noastră de specializare inteligentă și această strategie a fost revizuită împreună cu reprezentanți din lumea antreprenorială, împreună cu universitățile, cu centrele de tehnologie, cu organizațiile sociale, partenerii sociali, cu și, evident, cu reprezentanții autorităților uh, guvernului. Și asta e un element cheie. Munca realizată este o muncă comună, împărtășită de către toți participanții. Și cred că astfel am reușit să ajungem la o viziune pe termen lung, astfel am reușit să garantăm continuitatea. Prin această strategie de uh, specializare inteligentă și pentru a promova la maxim antreprenoriatul, am pus la punct mai multe instrumente. Evident, un plan de antreprenoriat, un plan pentru tehnologie, un plan pentru economia socială. Deci asociată, instrumente în ceea ce privește capitalul de risc și serviciul de ghișeu unic pentru persoanele care doresc să se lanseze în antreprenoriat și încetul cu încetul, pas cu pas, cu toți împreună, am reușit să uh, creăm un adevărat ecosistem antreprenorial din ce în ce mai puternic, din ce în ce mai solid și este o onoare pentru mine să primesc acest premiu care recunoaște angajamentul regiunii noastre față de antreprenori antreprenoriat. Dezvoltarea antreprenorială reprezintă un nou factor de competitivitate care au fost identificați în strategia 2020 și să pariem pe o astfel de uh, atitudine de promovare a antreprenoriatului este un element de succes. Putem să punem la punct un ecosistem public-privat care să favorizeze o inovare deschisă și un antreprenoriat bazat pe sectoare prioritare așa cum au fost uh, ele definite în strategia 2030. Un ecosistem care să ajute antreprenorul încă de la uh, faza incipientă de găsire a ideii inovatoare până la produsul final. Și ne-am unit eforturile în așa fel încât să avem prosperitate care să se bazeze pe dezvoltarea țesutului antreprenorial și industrial. Și cum anume? Am integrat, după cum s-a spus, talentul persoanelor, am promovat inovarea în scopul de a avea o regiune, Navara, care să-și mențină și să sporească competitivitatea. Și acest premiu reprezintă o recunoaștere față de eforturile noastre, dar nu numai o recunoaștere. Este de asemenea și o încurajare în așa fel încât să continuăm aceste eforturi, așa că din suflet vă mulțumesc. And, uh, thank you very much. So... Vă mulțumesc. Să știți că ar fi trebuit să avem uh, basca, limba bască ca și uh, uh limbă pasivă, deci ar fi trebuit să aveți ocazia de a vorbi în limba dumneavoastră maternă, dar nu știu ce s-a întâmplat. În orice caz, vă mulțumim pentru discursul uh, ținut. Acum dați-mi voie să le mulțumesc tuturor uh, uh, celor prezenți, dar și celor care au participat la competiția de anul acesta. Vom învăța însă cu siguranță multe de la cele trei uh, regiuni laureate și vom folosi și experiența dumneavoastră pentru îmbunătățirea conceptului. Și după cum vă spuneam deja, mai târziu cândva spre sfârșitul anului vom schimba atât viziunea vom schimba viziunea acestui premiu și vom uh, face o nouă cerere de ofertă. Și acum vă rog uh, să participați la cocktailul nostru alături de la laureații tineri care au participat la un concurs de fotografie. Cocktailul va fi servit chiar în afara hemiciclului și sunteți invitați uh, să participați. Tinerii europeni au fost invitați să facă fotografii care să reprezinte esența Europei din perspectiva lor și exista și o întrebare care stătea la baza concursului și anume întrebarea era cum resimțiți Uniunea Europeană în locul dumneavoastră de baș, eh, baștină și eh, în auditoriu acolo unde îi vom, eh, vom degusta cocktailurile și vom felicita și pe câștigătorii premiului Regiunea Europeană Întreprizătoare vom putea vedea și aceste imagini, fotografii. Deci vă mulțumesc foarte mult tuturor, suspendăm ședința ședința pentru astăzi. Marek este gazda noastră din seara aceasta. Este vorba despre de fapt reprezentantul delegației poloneze care ne găzduiește în seara aceasta la un eveniment la sediul COR. Vă mulțumesc foarte mult!